Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc. O să începem întâlnirea comisiei noastre. Vreau să întreb dacă se propun modificările ordinii de zi. Se pare că nu. Prin urmare, considerăm ordinea de zi adoptată în forma în care o avem. Ceea ce privește regimul lingvistic, avem toate limbile oficiale, cu excepția estonei și maltezei. Următorul meu anunț pentru prima dată avem la dispoziție instrumentul nostru e-meeting. Am decis nu de mult ca acei colegi care doresc să nu mai fie împovărați de hârtii să poată face acest lucru. Sistemul este independent, operează pe internet. Ideea e să facem economie de hârtie. Trebuie să dăm un exemplu în acest punct de vedere, însă, încă o dată, nimeni nu este obligat să folosească sistemul electronic. O facem doar pe bază de voluntariat și o să vedem, pe măsură ce mai acumulăm experiență, cum merg lucrurile. Un program de instruire a fost organizat în decembrie la Strasburg și o să mai avem unul în ianuarie. Astfel, toți cei interesați, fie că sunt membri ai personalului sau asistenții, pot să afle mai multe. Dacă doresc acest lucru, prin urmare, sunteți invitați cordial să luați parte la acest program. Un alt anunț referă la dialogul tripartit. Prima dată că s-a aplicat articolul 7 uh, și raportul RIS este subiectul în discuție. fost și un atelier de lucru privind calitatea combustibililor. Va avea loc pe 21 decembrie, în această săptămână, la ora 9.30, la centru de conferințe Albert Borchet, chiar aici în Bruxelles. Probabil ați primit deja invitațiile. Și sunteți bineveniți să participați dacă doriți să o faceți. Următorul punct de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale ale întâlnirilor anterioare din octombrie și noiembrie. Le vom considera adoptat dacă nu se ridică obiecții până la finele acestei ședințe. Punctul 4. Avem un raport de la conferința de la Doha, 15 membrii ai Parlamentului au făcut această deplasare la Doha. Au avut loc multe întrevederi cu diferiți miniștri, reprezentanți ai guvernelor, întâlniri extrem de folositoare. Am putut discuta cu negociatorul șef din partea Chinei, am putut să discutăm și propria noastră legislație cu acel backloading al sistemului de comerț cu emisii, călătorile aeriene în general. Toate aceste discuții au fost extrem de benefice și fructoase. Delegația noastră a fost plăcut surprinsă de declarația domnului ministru, conform care această procedură Stop the Clock, care prezent este funcțională, este acceptată și bine primită de China. Ei doresc să coopereze cu noi, cu europeni, așa că așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla în viitor și dacă asta va facilita oarecum ajungerea la, unui cons- la un consens pe plan internațional. Am încercat să avem cât de multe întâlniri posibile. Nu ne-am putut întâlni cu toți reprezentanții Parlamentelor Naționale de acolo. a trebuit să ne concentrăm pe întâlniri cu miniștri și reprezentanții ai guvernelor. A existat și un, un eveniment oarecum secundar, paralel, care a fost un mare succes, un eveniment la care am prezentat propria noastră experiență a drumului către o economie cu emisii reduse de carbon. Sala a fost plină și am avut o dezbatere extrem de satisfăcătoare cu experții invitați, printre care se numărau și șeful programului de mediu al Națiunilor Unite și alți specialiști de seamă. Ne-am întors săptămâna trecută, am participat uh, joi și vineri la partea oficială, însă, după cum știți, lucrurile mai continuă puțin după încheierea oficială, însă mandatul nostru oficial nu a fost decât de, decât de marți până vineri. Programul a fost încărcat. V-am spus deja câteva dintre lucrurile pe care le-am făcut. Am avut întâlniri în fiecare zi până seara târziu, la fiecare jumătate de oră era câte o întâlnire. S-a muncit din greu și în atelieră de lucru. Unele ateliere au fost prezidate chiar de reprezentanți, de membri ai delegației noastre. Liderul delegației a fost domnul Karl-Heinz Florenz, vicepreședinte. Am dus cu noi la Doha textul unei rezoluții pe care l-am votat aici, un mic pas înainte, un mic pas înainte când e vorba de adaptarea la schimbările de climă și la protejarea împotriva schimbărilor de climă, însă oricum nu ne-am așteptat la realizări majore de această dată. Progrese s-au făcut pe anumite planuri, platforma Durban, de exemplu, cooperarea pe termen lung și măsurile pe termen lung. De asemenea, protocolul Kyoto 2 a devenit uh, funcțional în același timp. Ținta pe care am adoptat-o în plenara noastră nu a fost atinsă, aici mai rămân lucruri de făcut. De asemenea, am fost surprins să vedem că chiar în sânul delegației Uniunii Europene, nu era doar delegația Parlamentului, erau și ei 27 de miniștri, și în sânul delegației a trebuit să ne coordonăm permanent ca să ne asigurăm că nu vorbim Uh, că nu spunem lucruri diferite sau contradictorii. Au fost și probleme cu finanțarea. Ne-ar fi plăcut să participe activ mai mulți miniștri, să se exprime în public mai mulți miniștri, așa cum am făcut-o noi, uh, această prestație va trebui să fie îmbunătățită în viitor. Următoarea întâlnire va avea loc la Varșovia și cred că Uniunea Europeană va trebui să elaboreze până atunci o strategie care să permită îmbunătățirea prestației noastre de acolo. De aceea, în plenară va trebui să discutăm Durban și pașii următori. N-ajunge să discutăm noi între noi, în același timp trebuie să discutăm acest, această chestiune și cu cei de la Consiliu și cu Comisia. Pe măsură ce discutăm Durban, va trebui să dăm dovadă de o critică constructivă, pentru că altfel nu o să ajungem niciodată să atingem acest obiectiv de gradul 2. Asta ar fi pe scurt uh, sinteza Doha. Avem o listă lungă de vorbitori. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru raportul prezentat. După cum spuneați, e începutul unei nori ere în materie de schimbări de climă. Cel puțin asta ar fi interpretarea optimistă. Există și interpretări pesimiste care spun că s-a închis ușa poarta s-a închis pentru că nu s-a putut atinge acea țintă de gradul 2. A, a ținta celor două grade. Trebuie să ne întrebăm ce rol a fost jucat de Uniunea Europeană mai este rolul Uniunii Europene atât de eficient cât era în trecut sau influența noastră a scăzut și de asemenea avem mai puține lucruri de oferit. E important ca în rezoluția noastră, încă o dată, ridicăm ambiția, țintă la cei 30%. Trebuie să atingem 30% până în 2020, nu 20%. Avem foaia de parcurs până în 2050 va trebui să facem eforturi pentru a ne asigura că atingem această țintă de 30%. Întrebarea e de ce alianțele pe care le-am avut în vedere nu au funcționat cu statele membre, cu grupul de la Viena, cu alte grupuri. Am căutat aliați și alianțe acolo. Însă, acestea nu au funcționat. N-am avut multe de oferit în materie de finanțare, cel puțin nu atât de mult cât am promis inițial. Și din acest punct de vedere aș dori să vă spun câteva lucruri în legătură cu Statele Unite. Dacă ați fost la Copenhaga, probabil vă aduceți aminte, așteptam să vedem ce are Obama de oferit și era, a devenit foarte clar că Obama n-avea nimic de oferit, deoarece Congresul American nu vrea să facă absolut nimic. Apoi a venit Hillary Clinton și a spus, bombastic, oferim 100 de milioane de dolari până în 2020. Absența Statelor Unite, 100 de miliarde, cer scuze. Însă, la urmă urmă, americanii pur și simplu nu au fost acolo. Nu s-a spus de unde vor veni acești bani. E frumos să anunți cifre, cum ar fi 100 de miliarde de dolari, și se vorbește de reducerea emisiilor de dioxid de carbon, însă, iată, nu ești de față acolo unde se decide cum se vor uh, transpune realitate cele 100 de miliarde. Prin urmare, Obama va trebui la rândul său să ofere mai multe, pentru că altfel lucrurile vor fi foarte greu de realizat. Remarcabil mi s-a părut finalul conferinței. S-a adoptat documentul Doha și asta e un lucru bun. Sper că la următoarea întâlnire să putem ajunge la un acord eh, pe cât de consensual posibil să stea lucrurile altfel decât eh, în cazul protocolului de la Kyoto. Știți că și la Cancun s-a adoptat un document oarecum diluat, deși Bolivia s-a opus, de data aceasta Rusia s-a opus. Cred că nu o să putem face progrese niciodată dacă ne așteptăm ca toate țările mai sărace să își dea acordul. Nu, va trebui să pornim cu ce avem și să mergem mai departe. Vă mulțumesc! bilo naše delo zelo učinkovito tudi zaradi tega ker smo imeli zelo. în primul rând Dați-mi voie să vă spun că activitatea noastră a fost eficientă pentru că delegația a fost condusă într-un mod deosebit de competent. Spre deosebire de cei de la Consiliu, noi am încercat să fim pe aceeași lungime de undă, Și, într-adevăr, am avut în mână textul propriei noastre rezoluții, la fiecare întâlnire. să facem eforturi prea mari eh, vorbim cu alții despre politicile noastre, în loc să încercăm să luăm măsuri concrete de reducerea emisiilor. Noi suntem Comisia Envi. Noi dorim ca Uniunea Europeană să se alinieze la recomandările oamenilor de știință, reducerea emisiilor și așa mai departe. În același timp însă, trebuie să ne dăm seama că nu putem realiza nimic dacă nu avem sprijinul celorlalți. Dacă ne apucăm să, să lucrăm singuri, o să pierdem locuri de muncă în Europa și mediul va continua să se deterioreze, pentru că noi vom încerca să mergem prea departe în comparație cu alții care nu fac nimic. Prin urmare, într-o primă instanță, trebuie să ne asigurăm că ne promovăm propriile politici și încercăm să-i convingem pe alții să fie la rândul lor mai ambițioși. Documentele au fost foarte bine redactate și pentru aceasta felicităm secretariatul. Cred că această conferință a fost una din cele mai bine pregătite și mai eficiente la care am putut să am participat vreodată. Vă mulțumesc! Aș uh, dorea să vă mulțumesc. Uh, aș da, dori să dau cuvântul, să-i felicit pe Isabel și pe colegii de la secretariat. Întotdeauna ne-au informat foarte bine, au pregătit uh, o astfel de conferință excelent și dacă apar evenimente neprevăzute, e greu de gestionat astfel de situații. Deci, încă o dată, aș dori să felicit secretariatul și toți cei care au participat Cripton Arsenis are acum cuvântul uh, expertul nostru în materie. Mulțumesc, domnule președinte, și într-adevăr, uh, într-adevăr tot ce a făcut secretariatul a fost excelent. Uh, vă pot spune că mulți uh, colegi au fost uh, geloși pentru că am avut uh, un fluturaș special și am avut chiar și plicuri tipărite, deci a fost o plăcere să lucrăm cu toți împreună. Deci, de la Doha putem spune că avem o veste bună și una proastă. Partea bună este că negocierile au înregistrat progrese, că lumea se îndreaptă înspre această apropiere, o poziție comună pentru a atinge un acord Partea proastă, vestea proastă însă este că uh, progresele sunt atât de lente încât e foarte greu, aș spune chiar extraordinar de greu, e să respectăm uh, acest termen de 2015 pentru un nou uh, acord internațional cu privire la uh, schimbările climatice. Și dacă nu schimbăm paradigma, dacă nu schimbăm modul în care procedăm, dacă nu ne pregătim bine pentru aceste negocieri, dacă nu ne pregătim la nivel național, dacă fiecare țară nu își pregătește mandatul uh, la nivel național, nu va, vom reuși. Va fi foarte greu să ajungem la Uh, nomitorul comun necesar care să ne permită să ne punem de acord pentru acest acord uh, pentru 2015. Implicațiile pentru Parlament sunt și ele foarte vaste. Iată, aici la Parlament avem posibilitatea să acționăm împreună, să ajutăm statele membre să acționeze uh, diferit și să ajutăm și instituțiile europene să procedeze diferit, dar va trebui să ne schimbăm modul de a proceda. Până acum am pregătit uh, rezoluții înainte de conferință, înainte de uh, summitul din uh, decembrie anual avem uh, așa numita COP, conferința părților uh, participante, dar nu e suficient. Acum, pe ultima sută de metri, care a fost un maraton, putem spune, dar uh, fost o cursă de 100 de metri înainte de acordul final, trebuie să facem și mai mult pe viitor. Trebuie, dacă se poate, să pregătim rezoluții pentru ședințele intermediare. Avem uh, ședința de la reuniunea de la Bonn. Va trebui să urmărim mai de aproape ce se întâmplă la această reuniune și va trebui să încercăm să urmărim îndeaproape ce se întâmplă de-a lungul anului în procesul de negociere și să intervenim punctual acolo unde e nevoie. Dacă nu ne schimbăm felul în care procedăm, dacă nu ne schimbăm modul în care acționăm, dacă statele membre nu, își, uh, nu ridică ștacheta în ce privește pozițiile naționale, dacă nu au ambiții mai uh, mărețe în mandatul de negociere, oricare ar fi rezoluția adoptată, întotdeauna va fi prea târziu și Uh, putem avea doar o viziune optimistă asupra mandatului de negociere uh, și a rezultatelor. În orice caz, mandatul de negociere negociindu-se relativ uh, timpuriu. Deci, încă o dată, trebuie la nivel național să ridicăm ștacheta pentru a obține un obiectiv global final mai ambițios Uh, am avut un prim acord uh, în primă lectură validat care trebuie să fie votat de către cele două instituții pentru prima COP și sper ca uh, ambițiile să fie mai uh, mărețe decât în, uh, în uh, textul inițial. Trebuie să schimbăm lucrurile la nivel legislativ uh, când adoptăm uh, pozițiile naționale, dar uh, să convingem și partenerii omologii noștri să procedeze la fel. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Colin Lepaș, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur și eu colegilor care v-au mulțumit pentru faptul că ați condus delegația noastră și aș dori să mulțumesc și secretariatului pentru faptul că a pregătit extrem de bine această reuniune și aș dori să spun că sunt întru totul de acord cu ce spunea colegul, colegul Io Leinen. Uh, Uh, eu uh, am urmărit toate conferințele care au avut loc de la Copenhaga încoace și uh, reuniunea de la, Hog, de la Doha a reprezentat o slăbire a poziției Europa față de, celorlal, față de poziția celorlalți și am discutat acest lucru între noi. Uh, am fost uh, foarte criticați, dacă aș spune extrem de criticat, ar fi prea aspru, atât de către țările din Sud cât și de către ONG-uri, în condițiile în care suntem singura regiune din lume care a acceptat, împreună cu Australia, cu Elveția și Norvegia, e adevărat, dar în orice caz care am uh, acceptat toate aceste obiective obligatorii, am propus finanțare pentru perioada 2013-2014 și uh, să nu uităm că suntem printre puținii care facem eforturi care cu adevărat ar putea fi mai uh, importante, cu toții suntem de acord, dar care totuși sunt reale. Și am spus acest lucru, am fost foarte criticați, extrem de criticați de multe țări, inclusiv de țara gazdă, ceea ce uh, mi se pare destul de paradoxal. Și cred că ar trebui să ne gândim puțin care ar trebui să fie eforturile diplomatice pe care ar trebui să le avem în conferința uh, privind schimbările climatice față de partenerii noștri, că e vorba de țări industrializate sau uh, de țările din sud, sau poate chiar de ONG-uri. Deci poate că ar trebui să încercăm să punem în valoare mai bine eforturile noastre și să integrăm în amonte, înainte, criticile care ne sunt făcute. Un al doilea aspect pe care aș dori eu să insist îl reprezintă un paradox, respectiv faptul că, e adevărat, aceste rezultate sunt extrem de modeste, mă refer, mă refer la co- rezultatele conferinței de la Doha față de miza cu care ne confruntăm, toate aceste rezultate nu ar trebui să ascundă eforturile depuse de unele din țările din lume. Eu am senzația și nu știu dacă este împărtășită de uh, cei care au participat la conferința de la Doha sau de ceilalți colegi. Eu am impresia că ne îndepărtăm de această guvernanță internațională pe uh, chestiunile climatice, luând uh, mai degrabă măsuri la nivel intern. Uh, dacă analizăm declarațiile guvernului uh, din China, din Japonia uh, sau din Corea și alte din alte țări, ne dăm seama că uh, e, avem de-a face cu politici foarte ambițioase în multe țări din lume care însă nu duc la această guvernanță internațională pe care ne-o dorim. Și astfel ajung la o concluzie foarte clară, e faptul că la nivel european facem o greșeală. Deci dacă credem că dacă nu facem progrese în această guvernanță internațională pe chestiunile climatice, atunci nu trebuie să mai acordăm prioritate investițiilor și politicilor ambițioase în domeniul eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie. Pentru că ceilalți parteneri fac, depun eforturi susținute în acest sens și dacă noi nu procedăm la fel, dacă nu ne implicăm foarte activ în aceste domenii, vom pierde, vom avea de pierdut și pe plan politic, pentru că nu e așa, suntem lideri în acest domeniu, dar vom pierde și pe plan industrial și economic. Și deci, cred că este foarte important să explicăm tuturor uh, nu înseamnă că dacă batem pasul pe loc la nivel internațional, nu înseamnă că fiecare bate pasul uh, pe loc uh, în, la el în țară, în acest domeniu al politicilor economice și industriale care uh, sunt uh, practicate. Mulțumesc, doamna Roscuc, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc secretariatului și tuturor celor care s-au implicat. Într-adevăr, rezultatele au fost nemaipomenite. Mă refer atât la eforturile depuse înainte, cât și în timpul conferinței de la, de la Doha. Sunt de acord cu ce spunea Corin Lepaj, pentru că și eu am participat la cele patru conferințe uh, privind schimbările climatice și ceea ce mi se pare mie foarte limpede e că, uh, într-adevăr, nu avem acest acord la nivel internațional care se, să se configureze. Însă, există țări care depun eforturi foarte importante. De exemplu, uh, Norvegia, care este o țară producătoare de, de petrol și care nu face parte din Europeană, dar și China uh, depune eforturi foarte susținute. Și, de asemenea, sunt și țări europene care au, uh, și-au stabilit obiective foarte ambițioase și care evoluează Uh, în așa fel încât um, uh, fiecare are politica sa uh, individuală și nu se caută un acord la nivel internațional. Deci, cumva, fiecare încearcă să se bată cu pumnii în piept când se întorc acasă și să spună alegătorilor iată ce facem noi, ceea ce poate fi acceptabil într-o perioadă de tranziție, însă nu prea mai uh, ține pasul uh, cu realitatea atunci când încercăm să prezentăm Uniunea Europeană ca un front comun. Și asta a fost ce m-a șocat uh, pe mine între această reuniune și cea dinainte. Pentru că dacă ne gândim la rezultatele dezbaterilor, s-a menționat foarte mult Uniunea Europeană, S-a menționat uh, grupul Parlamentului, uh, poziția Comisiei și așa mai departe. Am putea spune că am fost chiar în miezul dezbaterilor uh, data trecută. Ori, de această dată, am fost cumva pe undeva la margine și, și chiar și așa la modul fragmentat, fărâmițat. Matias, așa cum spuneai la început, aș spune că eu nu îmi pierd speranța, pentru că aș spune că chiar dacă această reuniune a fost o mm, încercare colectivă de a rezolva situația acum pe loc și nu a trasat, um, um, nu a trasat situația pe termen foarte lung, trebuie să recunoaștem că uh, avem de-a face cu o situație cu totul specială, respectiv suntem în toiul crizei economice și cu toate acestea am reușit să prelungim acordul de la Kyoto lucru care a fost foarte important, dar cred că la următoarea reuniune ar trebui să mergem și mai departe și ca și ceilalți antevorbitori, aș spune că am avea nevoie de o rețea privind schimbările climatice care să fie deschisă tuturor celor care participă la aceste uh, runde sau care ar fi trebuit să participe și care uh, și-au manifestat interesul pe aceste teme, astfel încât să fim uh, foarte bine pregătiți și să nu ne pregătim așa doar pe parcurs sau chiar înainte de reuniune. Cred că ar trebui să ne pregătim și între summituri. Nu spun că ar trebui să intrăm în concurență cu Comisia, ci că ar trebui să ne asumăm răspunderile care ne revin nouă. Avem o rețea impresionantă de persoane cu care ne-am întâlnit, cu care cooperăm zilnic și cred că va trebui să acum să trecem de la vorbe la fapte. Uh, la primăvară vom avea reuniunea de la Bonn, apoi va urma reuniunea de la Varșovia. Și ceea ce nu ar uh, trebui să însemne că Polonia trebuie văzută ca țara care pune totdeauna bețe în roate. Nu, trebuie să luăm inițiative la nivel european. Mai avem și poziția americană. Bineînțeles că poziția SUA este foarte importantă și și-a dorit, uh, Statele Unite și-au dorit să aibă o poziție proeminentă la această reuniune. Uh, Cred că la următoarea reuniune uh, vom avea de-a face cu un congres care va fi adoptat bugetul și care poate că va dori și să coopereze cu uh, președintele care se va afla la mijlocul mandatului său și care nu va mai putea candida uh, cred că în tabăra lui Obama există totuși un angajament destul de ferm față de chestiunile legate de schimbările climatice. Cred că și noi ar trebui să ne implicăm. Comisia a avut o poziție slabă și deci poziția Uniunii Europene este slabă. Mulțumesc. Avem un reprezentant al Comisiei acum. Aș dori să-i mulțumesc din inimă acestuia chiar uh, dacă poziția Comisiei în negocierile cu uh, SUA a fost destul de slabă, întotdeauna a fost uh, poziția Parlamentului care a predominat și a Consiliului. Aș dori însă să știu care este stadiul, stadiul negocierilor. Aș dori să urez bun venit reprezentantului Comisiei care a participat, domnul Metzger, care a participat și el la reuniunea de la Doha. Vă rog, aveți cuvântul. No, thank you very much. And um, of course, it was a great pleasure to be together with the Parliament in the same pavilion. And I think. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Niciodată nu ne-am gândit că noi am putea intra în concurență cu, cu Parlamentul, așa cum spunea mm, antevorbitoarea mea. Noi totdeauna ne-am dorit să cooperăm cu Parlamentul și cred că misiunea care ne așteaptă este foarte, foarte importantă. Uh, E adevărat că uh, s-a făcut așa o, s-a, uh, pregătit terenul pentru următoarea rundă de negociere în 2015 de la uh, Paris. Bineînțeles că vom avea și reuniunea intermediară de la Varșovia uh, anul viitor, dar cred că noi, europenii, avem un rol foarte important de uh, jucat și mai ales un rol pentru Uniunea Europeană. Bineînțeles că atunci când uh, se intră în negociere, toată lumea se ambalează, am putea spune. Și aș mai dori să mai reamintesc un aspect care este la fel de important, aș dori să ne reamintesc nu numai nouă, ci și colegilor din, țărilor, din țările terce, terțe, respectiv că trebuie să trecem și la punerea în aplicare. Pentru că la Copenhaga și la Cancun și la Durban am obținut rezultate, da, e adevărat, care trebuie însă puse în aplicare. Și în același timp trebuie să continuăm procesul de negociere. Procesul de punere în aplicare este este foarte, foarte important dacă dorim să, ca eforturile noastre de negociere să fie încununate de succes. Cred că doar prin exemple concrete vom reuși să schimbăm uh, negocierile privind uh, schimbările climatice la nivel internațional. Și aici putem uh, da și câteva exemple pozitive care au fost menționate. Unele țări doresc să meargă mai departe, dar care sunt șovăitoare la nivel internațional când trebuie să facă un angajament ferm. Și cred că trebuie să intervină o schimbare în următorii ani, pentru că tot ce ne așteaptă până în 2020 nu va fi ușor. Probabil că lucrurile vor fi tot mai grele va trebui să abordăm, să luăm decizii dificile, va trebui să tranșăm, pentru că va fi vorba de eficiență energetică, uh, va trebui să depunem uh, eforturi până în 2020, uh, dar după aceea lucrurile vor fi și mai grele și deci credem că această rundă de negociere următoarea va fi și mai grea decât tot ce s-a întâmplat înainte de Copenhaga. Aș dori să mă mai refer la un aspect. În ceea ce privește ambițiile, obiectivele, S-a recunoscut acest lucru și la Doha din nou, respectiv că uh, noi uh, nu uh, putem respecta acest um, obiectiv de mai puțin de 2 grade Celsius. Dar cred că toată lumea a recunoscut că în 2013-2014 părțile s-au pus de acord să facă un efort suplimentar pentru a vedea ce putem face mai mult până în, în 2020 vor fi convocate în 2014 două reuniuni ministeriale doar pentru a uh, analiza acest obiectiv uh, dinainte de 2020. Și cred că trebuie să recunoaștem că ce poate aduce la masa negocierilor Uniunea Europeană în anii următori va depinde foarte mult de negocierile care urmează să fie adoptate de către Comisie, pardon, de către Consiliu și Parlament în, următoare, în următorul un an și jumătate. Comisia are puține uh, propuneri noi cu privire la emisiile de dioxid de carbon, noxe, uh, schimbul de comerț cu emisii și așa mai departe. Uh, noi nu putem decât să încurajăm toată lumea să uh, atingă acest obiectiv de 30%. Și e un aspect foarte important pentru poziția de negociere a Uniunii Europene în următorii doi ani respectiv pregătirea obiectivelor înainte de 2020. Și un al treilea aspect pe care aș dori să-l evidențiez îl reprezintă procesul de luare a deciziilor însuși de la Doha. E adevărat că la plenara finală, Federația Rusă nu vorbea doar în numele său, ci și în numele Ucrainei și a Belarusului. Și Federația Rusă s-a opus adoptării uh, deciziei cu privire la a doua perioadă de angajament uh, și va trebui să vedem dacă uh, vom, vor exista schimbări uh, sau alte consecințe în următoarele luni. Dar eu cred că ar trebui să facem un efort suplimentar noi pentru a readuce Federația Rusă și uh, Ucraina la masa negocierilor. Pentru că dacă vrem să obținem în 2015 uh, un acord fără aceste două țări, nu cred că e o situație pe care o putem uh, accepta. Ei uh, sunt chiar la uh, granițele Uniunii Europene, sunt concurenți și cred că trebuie să le să includem în acordul din 2015. Nu cred că e, e viabil să ne gândim la un acord 2015 fără aceste două țări. În fine, în ce privește alianța cu țările mai puțin dezvoltate, Uh, țările emergente din uh, America Latină, e adevărat că nu, această alianță nu a fost la fel de ușor de construit ca și la Durban. Uh, s-a pus foarte multă presiune asupra Uniunii Europene, mai ales în ce privește această a doua perioadă de angajament. Noi am fost puținii cu alte țări care doream să adoptăm o astfel de perioadă de angajament, bineînțeles că toată lumea venea cu doleanțe la noi și mă gândesc mai ales la țările insulare, țările mai puțin dezvoltate, țările din grupul african și așa mai departe, pentru că doar noi eram cei contributori net. net. Deci la cine poți să mergi uh, la, uh, în astfel de, de condiții la negocieri? Dar am înregistrat o schimbare în a doua săptămână, uh, au sosit și miniștri și de dezbatere a devenit mai politică și mai puțin tehnică. Și cred că astfel s uh, s-au putut face contacte mai strânse cu aceste țări. Și până la urmă am ajuns la concluzia că vom continua uh, dezbaterile cu privire la obiectivele nu numai după 2010, ci și înainte de 2020 și aici suntem de acord cu colegii uh, din această alianță. Uh, și în acest sens uh, vom continua uh, să depunem eforturi în anii următori și s-ar putea să avem de-a face și cu un reper foarte important, mai ales în ceea ce privește uh, finanțarea. Sperăm să avem acest fond verde, dar și după 2000 și, și când vom pregăti anul, anii dinainte 2020. Deci, încă o dată, avem nevoie de aliați în țările mai puțin dezvoltate și din grupul țărilor africane. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Astfel ajungem la finalul de dezbaterii cu privire la raportul delegației ad hoc uh, în Doha. Am avut un schimb de opinii foarte interesant, cred că a fost uh, foarte util. Vom prelua această încurajare de a examina situația din punct de vedere structural, respectiv să nu ne gândim doar la următoarea conferință, ci și la răstimpul până la următoarea conferință și să vedem care ar trebui să fie strategiile pe care trebuie să le adoptăm pentru anii 2013-2014, pentru conferința de la Paris și implicarea societății civile și așa mai departe în mass media nu a reieșit foarte limpede acest angajament, trebuie însă să Uh, implicăm mai mult societatea civilă, să uh, punem accentul pe această implicare și e mesajul pe care uh, ar trebui să-l transmitem și statele membre. Cred că această implicare ar trebui să fie o, o adevărată prioritate și nu să vină la sfârșitul listei noastre. Vă mulțumesc! Mâine vom vota. Vom avea o întrebare orală pe această temă și astfel ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi se potrivește foarte bine cu ce am discutat înainte. E vorba de un uh, mod concret de a ne atinge obiectivele în uh, domeniul schimbărilor climatice. Uh, demonstrăm la nivel internațional că, de fapt, luăm combaterea schimbărilor climatice la modul foarte serios și instrumentul nostru cel mai puternic îl reprezintă sistemul de cote de emisie. Întrebarea însă este să vedem cum putem să-l facem să fie și mai performant. El funcționează, dar trebuie să îmbunătățim uh, performanțele sale. E vorba de modificarea directivei 2387C privind clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră. Ne aflăm în a doua lectură acum Uh, următoarea perioadă începe în ianuarie 2013. Când uh, am discutat pachetul privind energie și schimbările climatice, am uh, încercat să definim Um, felul în care ar trebui să arate această negociere. Am avut uh, uh, câteva uh, tensiuni între Parlament, Consiliu și Comisie și s-au adoptat decizii foarte importante. Mi-aduc aminte de decizia cu privire la cotele de comerț cu emisii. Mi-aduc aminte că imediat după am fost foarte dezamăgit și m-am întrebat dacă noi, Parlamentul, am adoptat Uh, decizia potrivită și inundând uh, întreaga piață cu uh, aceste certificate și ne-am dat seama că licitațiile nu nu funcționează cum trebuie, ci că stagnează. Da das heißt an plus und der Zertifikatspreis, der bewegt sich so um die 7, 8 Euro, je nachdem wie... Și deci, s-a vorbit despre acel preț de 7-8 euro. De fapt, este un preț care fluctuează. El crește, el scade de-a lungul timpului și asta s-a reflectat și în timpul discuțiilor pe pachetul respectiv. S-a și abordat uh, eventual uh, prețul de 30 de euro. Deci se investește. Se investește, dar există și au început să apară și uh, primele efecte. Bineînțeles că pe termen lung și în ce privește combaterea efectelor schimbărilor climatice și ale încălzirii globale. Asta este foarte bine, însă acum Comisia vine și ne atrage atenția asupra acestui backloading, situație în care anumite certificate vor trebui să fie retrase de pe piață. Am avut onoarea să mă ocup de aproape de acest uh, dosar. Raportul, după părerea mea, nu este suficient de complet în acest sens. Nu avem suficientă certitudine juridică. Comisia a venit cu o propunere de bună seamă și ne-a explicat uh, modul în care aceste certificate pot fi efectiv retrase de pe piață. Noi apoi am discutat lucrurile și în comisie. Uh, sunt lucruri importante pe care, din păcate, nu le-am discutat, să zicem, într-o audiere. Poate ar fi trebuit să facem acest lucru. Să facem lucrurile așa cum trebuie. Pentru mine, pentru colegii care s-au ocupat de dosar, este foarte important, sau cel mai important este ca aceste retrageri să fie mai mult o excepție și nu o regulă. Lucruri pe care le-am subliniat sau am încercat să subliniez în raport. Aș dori ca lucrurile să fie cât se poate de clare în acest sens. Pentru că asta nu este o soluție pentru probleme. Mai mult amânăm găsirea unei soluții decât rezolvăm lucrurile. Aceste certificate, da, sunt retrase de pe piață, dar apoi sunt reintroduse. De exemplu, anul acesta am remarcat acest fenomen și Comisia sper că va răspunde cu un raport în consecință. Va trebui să punem la punct un uh, sistem și un sistem fiabil și care inspiră încredere. Vom discuta despre acest sistem, de altfel, uh, sistem de schimb de cote, de emisii. Vom discuta în continuare, vom discuta și la următoarele puncte de pe ordinea de zi. Uh, va fi vorba despre ele atunci când se vorbi despre uh, traficul aerian. Orice ar fi, nu trebuie să tulburăm piața internă. Asta nu este deloc în interesul nostru. Trebuie ca acest sistem de schimb de emisii să fie cât se poate de rezonabil. Suntem încă la început și sunt uh, nerăbdător să văd cum uh, vă bate vântul în continuare. Însă, pentru mine, acest backloading trebuie să fie un sistem organizat. Nu trebuie ca tot, uh, toată arhitectura aceasta să fie modificată. Deci nu repunem în discuție tot uh, sistemul. În această etapă uh, propunem un minim de amendamente, urmând ulterior să discutăm pe fond într-o dezbatere structurală în, la momentul potrivit, în, în forul potrivit, adresez și eu a comisiei care trebuie să, să se exprime, să ne spună cum vede ea sistemul, ce este de făcut. Și eu zic încă o dată că acest backloading nu face decât să uh, ne facă să tragem de timp și că nu rezolvă lucrurile. Eu ce vreau cu acest raport, practic, să declanșăm o adevărată dezbatere, să intrăm pe o dezbatere pe fond. Știu că avem probleme de calendar. Nu trebuie să ne grăbim prea tare important este să putem să dezbatem cu adevărat. Dar încă o dată aș face un apel să nu se vină cu mult prea multe amendamente, tocmai pentru a putea să urmăm un calendar uh, rezonabil care să ne permită într-adevăr să venim cu o soluție cu acest backloading. Și acum m-aș adresa direct și Consiliului. Uh, în sensul că noi ne facem temele și în paralel uh, observ că la Consiliu se tărăgănează tot timpul lucrurile, adică această dezbatere se tot amână. Deci lansez un apel direct celor 27 de miniștri de resort și sper că voi fi auzit. Trebuie neapărat ca acest raport să fie discutat, el vizează piețele de emisii de carbon. De aceea mă adresez Consiliului. Nu e vorba numai de discuta noi aici, trebuie să dăm dovadă de spirit de uh, de, de, de prevedere pentru următoarea perioadă și este important să avem o adevărată politică de luptă împotriva schimbărilor climatice și asta cât mai curând posibil aici în Europa, astfel încât lucrurile se desfășoară așa cum trebuie um, în viitor, dar fără să așteptăm prea mult. În caz contrar, miza este pur și simplu credibilitatea noastră, dar și a conferinței. Uh, Aș da cuvântul raportorilor din umbră acum. Dar, în primul rând, doamna Corola. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă felicit, domnule raportor, pentru munca dumneavoastră. Cred că mergem în direcția cea bună. Din păcate, nu este suficient. Ce face raportul? Ei bine, nu face decât să răspundă așteptărilor comisiei, și anume retragerea celor certificate de pe piață. Comisia spune că nu, o vor face de, nu va face acest lucru decât punctual sau odată. Dar nu credem că așa stau lucrurile. Odată este arhi suficient. Noi avem nevoie, în schimb, de un instrument neutru din punct de vedere tehnologic care să ne uh, Uh, aducă o soluție bazată pe certitudine, previzibilitate și, cost, uh, și cu eficiența costurilor. Și cred că ceea ce propune Comisia este tocmai, este tocmai un uh, dușman al acestui sistem un sistem care nu face decât să aducă interferențe pe aceste piețe. Aceste nouă măsuri încearcă să corecteze situația actuală, interferând pur și simplu cu funcționarea, funcționarea piețelor și, și înrăutățind lucrurile. Asta aduce atingere și atmosferei uh, sau spiritului uh, întreprinzător și de afaceri în Europa. Deci creează mai multe probleme decât nu rezolvă din aceste probleme. Prețul la emisii de carbon este scăzut astăzi. Da, însă comisia trebuie să fie sinceră cu ea însăși și să-și pună întrebarea în context de criză cine a provocat această, recis această recisiune și uh, a dus la situația actuală. Comisia trebuie să se concentreze pe eforturile făcute efectiv de statele membre care chiar cred și care chiar investesc în regenerabile și care uh, reflectează acest lucru în uh, prețuri ridicate la energie pentru toată lumea, pentru consumatori, pentru firme și așa mai departe. Obiectivul reducerii cu 25% emisiile până în 2020 se poate obține, se poate materializa, deci sistemul funcționează. Comisia ar trebui să se mărginească la a promova tehnologiile inovatoare și a promova energiile verzi și nu la alte măsuri care să ducă la uh, creșterea prețurilor în mod artificial cred că a venit momentul să spunem ce este cu adevărat acest sistem de schimburi de emisii. Vreau să vă întreb dacă Comisia este mai îngrijorată de sistemul care nu mai funcționează sau mai îngrijorată de ceea ce trebuie să fie îngrijorată și anume impactul acestui sistem în starea actuală asupra societății, asupra economiei. În orice caz, noi suntem cei care suferim prin uh, propunerea acestui backloading și prin calendarul aferent, Comisia uh, intervine în mod grosolan în, uh, pe piețele um, respective. Nu putem să susținem un astfel de instrument contraproductiv. Aceste măsuri au, uh, pot să aibă efecte neașteptate și contraproductive din punct de vedere al relansării economice din punctul de vedere al competitivității locurilor de muncă și ar putea chiar să aducă prejudicii ETS-ului ca și sistem uh, și chiar instrument pe piață. S-ar putea ca păturile cele mai defavorizate din uh, Europa să se trezească cu uh, o creștere imensă a facturii la electricitate și la costurile aferente în următorii ani. Legislația actuală nu prevede măsuri uh, uh, ca cele propuse de uh, comisie. Există chiar și un articol care interzice acest backloading de pe un alt pe altul și pune condiții foarte stricte în ceea ce privește numărul și momentul în care pot să fie emise aceste certificate. Uh, toate acestea de dragul previzibilității sistemului și Comisia acum tocmai asta uh, atacă. În textul Comisiei nu se precizează modul în care aceste certificate și licitații respective se vor, uh, vor fi uh, tranzacționate în uh, perioada următoare. Iată de ce eu zic că în aceste condiții chiar și un amendament de clarificare nu este suficient. Trebuie să ne abținem de la orice intervenții pe acest sistem, în acest sistem și să nu punem uh, uh în pericol dezvoltarea economică, industrială și energetică a Europei după 2020. Ne dorim deci o Europa mai competitivă, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult! Domnul Davis nu este prezent. Se va întoarce, probabil. Domnul Calanan nici el nu este prezent. Doamna Vils. Și apoi mm, este o întruchipare, o nouă întruchipare a domnului Callan. Da, aproape. Vă mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Da, are o problemă cu trenul și o întârziere și mi-a cerut să prezint o declarație acest sistem este un sistem de piață dependent de cerere și ofertă. Astăzi ni se spune că piața emisiilor nu este o piață normală, ca celălalt este adevărat, pentru că a fost creată artificial, dar trebuie să fie totuși bazată pe regulile pieței. Și trebuie să respectăm aceste lucruri. În vremuri de crize economice, trebuie să fim extrem de atenți să nu luăm măsuri care ar putea să îngreuneze sarcinile uh, actorilor industriali. Știm că există surplusuri pe piață, acestea sunt datorate crizei și datorate sistemului de producție. A retrage anumite certificate de pe piață, chiar și temporar, s-ar putea să împiedice relansarea economică. Dacă o dorim această uh, relansare economică, pe de altă parte, nu putem uh, să uh, prevedem în ce mod vor evolua prețurile. Așadar, orice fel de scenarii propuse de comisie în ceea ce privește influența backloading-ului asupra prețurilor la emisii uh, nu este decât un exercițiu uh, marcat de foarte multă incertitudine. Mai sunt și alte probleme trebuie să ne punem întrebarea ce ar însemna o piață cu adevărat funcțională. Poate că tocmai asta ar trebui să aflăm și mai ales în acest context să aflăm ce prerogative, de ce prerogative se prevalează Comisia în acest sens și, într-adevăr, așa cum a spus și raportorul, s-ar putea ca, într-adevăr, sistemul să aibă nevoie, până la urmă, de o restructurare mai intensă, mai semnificativă. Domnul Zimaschi. Mulțumesc, domnule președinte. Discuțiile trebuie să ia în calcul factorul macroeconomic. Am auzit numai ce raportul de la conferința de la Doha. Eu nu sunt așa de optimistă ca ceilalți, optimist ca ceilalți, vedem că cei mai mari poluatori mondiali pur și simplu ignoră aceste apeluri și aceste angajamente. Uitați-vă la exemplul american. Nu uitați că Europa dorește să fie un actor pe plan internațional. Competitivitatea europeană este amenințată. Uh, țări mari, imense, cu tehnologii extraordinare, au parte de energie ieftină. Cum putem oare să intrăm în concurență cu ei? Toată lumea are aceleași obiective. Suntem în vremuri de criză. Practic, aceste măsuri subminează propriile noastre angajamente și propriile noastre uh, promisiuni. La mijloc este vorba de propria noastră credibilitate. Nu e vorba numai de crize, este vorba de prețuri, de prețurile care sunt mult prea scăzute, piața suferă. Este foarte clar că aici asistăm la o intervenție pe piață. Și vedem uh, în ce mod poate afecta asta pentru țările care doresc să reducă emisiile de dioxid de carbon. Există foarte multe diferențe între statele membre, discrepanțe, iar criza accentuează importanța factorului prețurilor la energie. Prețul la certificate este scăzut și asta poate să fie un fel de protecție. Însă ne apropiem de anul 2013, um, avem o sărăcie destul de accentuată în Europa, în Europa trebuie să avem grijă de cetățenii noștri, trebuie să avem grijă și de firmele noastre. Europa nu e clădită numai pe bani, este vorba de valori, de solidaritate. Uh, și mi-aș dori ca colegii să meargă mai în propunzime în ceea ce privește ce reprezintă astăzi Europa. Climatul uh, este comun, chiar dacă avem lideri uh, extraordinari, uh, clima mondială ne afectează pe toți și trebuie să Um, vedem ce se întâmplă și pe plan internațional. Și s-ar putea ca Europa să facă tot felul de eforturi extraordinare și lăudabile, însă să fie singură și izolată în aceste eforturi. Să nu uităm concurența internațională, să nu uităm că uh, Obama se proiectează în viitor uh, din punct de vedere politic și uh, în nicio clipă nu trebuie să uităm ce se întâmplă și uh, în celelalte țări. Trebuie să acționăm rapid, dar cred că și mai important este să ne punem întrebarea dacă vom face ceva, da sau nu. Mulțumim. Următorul vorbitor, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și dați-mi voie ca preambul să vă spun că nu vorbesc în calitate de coordonator din partea PPE-ului, însă am fost membru al Comisiei pentru Eficiență Energetică și aș dori să vă amintesc că toți cei de la industrie în această comisie și plenul chiar în martie acestui an am făcut un apel la Comisia Europeană în contextul acestui raport și raportului Davis să se ocupe de problemele persistente prezentate de acest sistem de comerț cu emisii. A fost mult sprijin pentru această propunere, a fost un compromis între PPE și liberal, partea raportului Davis, dar a existat sprijin și din partea altor grupuri. Comisia Europeană a dat o declarație sprijinită de Comisia Industrie și de plenară ca parte a pachetului și acum este foarte clar pentru oricine care e în stare să citească că cei de la Comisie s-au angajat la solicitarea Parlamentului a fost un mandat negociat din numele câtorva comisii parlamentare, s-au angajat să prezinte un raport privind această piață emisilor de carbon și o propunere referitoare la veniturile obținute de pe urma licitațiilor. Parlamentul a fost de, de acord cu acest backloading, cu această acumulare pe finalul perioadei. n-a existat un consens, existau suspiciuni, însă ideea generală, dacă trebuie sau nu să face ceva în legătură cu acest sistem, a fost menționată în repetate rânduri în comisia noastră și în plenară. Am avut dezbateri pe această temă și toate dezbaterile au dus la aceeași concluzie. În primul rând, backloading. În al doilea rând, discutarea unei soluții pe termen lung. Trebuie decis cum va putea fi repus pe picioare acest sistem de comercializare a emisiilor. În ceea ce mă privește, raportul domnului Grote este unul foarte bun, surprinde toate aspectele care se regăsesc și în propunerea comisiei. Deci comisia poate continua să ia măsuri e mai bine să, să existe o singură măsură care să meargă de, până, până departe, să e necesar să se creeze suficientă claritate. Noi am discutat uh, în detaliu chestiunea acestor scurgeri de carbon. Am discutat-o pornind de la un studiu de impact, care spunea că ne putem aștepta la un preț de 30 de euro. La momentul respectiv, împreună cu colega Corhola și alții, eu m-am opus opinie majorității. Am spus că trebuie să monitorizăm de aproape evoluția lucrurilor, dar că în opinia noastră 6 euro este o problemă. Există multe sectoare industriale, lista e disponibilă, sectoare care au probleme majore din cauza sistemului actual de alocații. Unele sectoare nu au fost avute în vedere suficient. Exemple sunt suficiente. În prezent, industria este excesiv de împovărată din cauza acestui sistem de comercializare a emisiilor de carbon și acesta este aspectul pe care îl mai și de multă vreme. Apoi, statele membre încearcă să confiște aceste atribuții de la Comisie, încearcă să ia măsuri la nivel național, impozitare și așa mai departe. Ori o astfel de abordare este ucigătoare. Prin urmare, Trebuie să acționăm rapid noi, Consiliul Comisia, și nu trebuie să lăsăm statele membre să producă un mozaic de legislații naționale care nu vor rezolva niciodată separat problema. Trebuie să abordăm această chestiune și trebuie să refacem credibilitatea instituțiilor europene în acest punct de vedere. Mulțumim. Sunt recunoscător pe pentru contribuția sa și pentru că ne-a amintit de raportul domniei sale privind eficiența energetică și, de asemenea, a menționat aici raportul lui Chris Davis și ne-a spus că cu ocazia acelor rapoarte am spus uh, lucrurilor pe nume în materie de comercializare a emisiilor. M-am înspăimântat spusele unor colegi, uh, pentru că păream că nu mai luăm, nu mai facem pași înainte, ci înapoi. Asta ne-ar compromite credibilitatea. Așa că, iată, îi mulțumesc lui, lui Peter că ne-a adus această informație de contextualizare a dezbaterii. Pentru că e vorba de lucruri asupra care am căzut de acord cu o largă majoritate în plenară. În ceea ce privește dioxidul de carbon, ce avem aici e o chestiune în plus față de ce ne-a spus Comisia. Noi facem muncă de pionierat aici, va trebui să vedem dacă lucrurile funcționează sau nu. În articolul 10 am constatat că ar putea fi nevoie de ajustări ulterioare, dacă nu nici n-am fi avut articolul 10. În același timp, nu suntem singuri din lume care încearcă să facă ceva. Australia a făcut ceva, California la fel, Corea de Sud, anumite regiuni din China și așa mai departe. Și deci sperăm că și alții se vor altura acestui efort, pentru că ideea inițială era cea a unei piețe mondiale a acestor cote de emisie. Și iată, o realizăm cum punem la oaltă un mozaic, un puzzle. Însă trebuie să capitalizăm ceea ce avem și să creăm un sistem funcțional. 6 euro pe tonă, asta nu va funcționa. Nu e niciun stimulent să investești în noi, noi tehnologii dacă prețul e de 6 euro pe tonă. După cum spunea și raportorul, e mult mai simplu să construiești mai multe centrale nucleare decât să încerci să investești în dezvoltarea unor sisteme de nouă generație. S-a menționat aici acest backloading, acumulare pe finele perioadei. Am văzut reacția pieței, un euro. Cu atât a crescut prețul și de atunci încă a mai scăzut. Deci chiar dacă luăm o decizie în acest sens, problema rămâne nerezolvată. Va fi nevoie de o fază, de a doua fază. Eventual care să discutăm chestiuni structurale. De asemenea, aș prefera să rămânem la subiectul acestui raport și să nu ajungem să aducem tot felul de amendamente, cum am făcut data trecută în plenară. Backloading-ul e o idee, Dar iată, piețele ne-au arătat că backloading-ul ne poate ajuta foarte mult. E vorba de eroarea sistemului. Cu cât mai mult se folosesc energii regenerabile și cu cât mai multă energie economisim, cu atât scade recursul la sistem, la acest mecanism. Avem un potop de certificate, prea multe certificate în sistem, și va trebui să reconsiderăm puțin abordarea. Aici când e vorba de certificate, nu doar protagoniștii industrial negociază, ci și piețele financiare. Foarte multe fraude se comit. Aceste certificate se fură. E nevoie de un sistem mai bine pus la punct au apărut copii ale certificatelor pe piață. Unii folosesc aceste certificate pentru evaziune fiscală. Deutsche Bank a fost anchetată pentru că s-a constatat 135 de milioane în fraudă. La fel, Banca Barclays. Aceștia, practic, ă, jucau ruletă cu aceste certificate. Dacă astfel de persoane se implică în dinamica acestui sistem, ei o fac nu pentru că vor să protejeze planeta împotriva schimbărilor de climă, nu, ei vor să facă milioane de pe urma comerțului cu aceste certificate. Există o problemă. Cred că acest raport ne va duce puțin înainte, pe calea cea bună. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumim, domnul Schilikakis. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Eu aș începe cu o întrebare. Mi se spune aici că e bine să avem un preț ridicat pentru aceste certificate mă întreb, eforturile noastre sunt menite a ridica prețul sau eforturile noastre sunt menite a crea o piață funcțională care să aducă rezultatele dorite? În prezent suntem în recesiune. Recesiunea înseamnă că prețurile scad. A mai fost și acel scandal care a scăzut prețurile și mai mult. Însă un preț căzut nu neapărat înseamnă că nu ne atingem obiectivul, înseamnă că îl atingem prea bine. Asta se întâmplă. Nu pentru că ne-am dorit acest lucru, ci pentru că pur și simplu s-a întâmplat. Este această idee că dacă astăzi ridicăm prețurile, investițiile vor spori. Dar ce propuneți dumneavoastră este să creștem prețul astăzi și să-l scădem în 2019-2020. Însă, dacă vorbim de investiții viitoare, și presupun că despre asta vorbim, atunci de ce ne închipuim că o scădere a prețului în 2020 va îmbunătăți investițiile? Nu se va întâmpla asta. Atunci investițiile vor începe să aducă dividende pentru deciziile de astăzi. Deciziile de astăzi nu vor avea niciun efect în următorii trei ani. Dacă eu decizie de investiții astăzi, aceasta va începe să funcționeze peste 5 ani, la un preț mai jos, mai mic. De ce se întâmplă? Ce se întâmplă în prezent? Pentru că unele țări vor să ofere subvenții sectorului energetic, subvenții de la guvern, poate unele state vor să impună o taxă și încearcă să transfere responsabilitatea politică pentru aceasta pe umerii instituțiilor europene. E vorba de mulți bani. În octombrie s-a publicat o estimare la nivel central european, o estimare formată de Parlamentul Climă și Energie, care spunea că se va registra o creștere semnificativă dacă retragem de pe piață 900 de milioane până în 2020. E vorba de o sumă mare pentru consumatorii de electricitate. Multe țări în dificultate vor avea mult de plătit dacă lucrurile evoluează așa cum ne așteptăm. Cel mai mult vor plăti România, Polonia, Ceoslovacia, Bulgaria și Spania. Țările sărace din Europa vor plăti foarte mult atunci când își plătesc nota de plată la electricitate. Și pentru ce? Și Germania, la fel. Foarte mulți bani și acolo. 19 miliarde, spune estimarea făcută în Regatul Unit. Dacă retragem de pe piață 900 de milioane de tone și nu le punem la loc. Nu știu dacă estimările sunt corecte, poate s-au înșelat. Piețele sunt greu de, de anticipat. Însă, e sigur că oamenii vor plăti pentru deciziile luate de noi, vor plăti sub forma unor, unei taxe noi și despre asta vorbim aici. Nu va afecta investițiile viitoare, va afecta situația din următorii ani. Vă mulțumesc! Mulțumim, stimate coleg! Prețul certificatului se stabilește automat Asta am învățat-o din prima perioadă de comercializare, că dacă dai certificate pe gratis, firmele o să le atribuie un preț oricum, așa că, în ultimă instanță, consumatorii tot o să plătească. Corinne Lepaj, ultimul vorbitor. Monsieur le, monsieur le Président, euh, c'est un sujet qui est un... Mulțumesc, domnule președinte, e un subiect foarte important pentru că sistemul pe care l-am lansat nu a permis atingerea obiectivelor pe care le-am stabilit, pur și simplu pentru că noi am fost prea permisivi în numărul de certificate pe care le-am emis, numărul de cote pe care le-am pus la dispoziția uh, companiilor. Uh, Um, anumite state, și mă gândesc mai ales la statul membru pe care îl reprezint, au uh, emis cote mult mai mari decât cotele necesare pentru a ajunge la reducerea acestor gaze cu efect de seră în Europa uh, și deci avem o, ofertă excedentară uh, față de cerere și deci prețurile scad. Și deci logic ar fi să revenim la o realitate economică, respectiv a cotelor care ar fi trebuit să fie uh, distribuită. Ca mulți colegi, pe mine mă interesează situația industriei uh, noastre și a competitivității acesteia. Uh, Asta, domnule președinte, când spunem industrie, avem de-a face cu foarte multe sectoare industriale și dacă vrem să fim consecvenți și coerenți cu politicile pe care dorim să le ducem la nivel european în ce privește obiectivul UE 2020, e clar că trebuie să avem uh, prețuri competitive pentru industriile noi, Uh, și mă gândesc mai ales la eficiența energetică și a surselor regenerabile. Și dacă dorim ca aceste sectoare să se dezvolte normal și să fie rentabile, atunci prețul carbonului trebuie să fie um, să corespundă realității, pentru că dacă nu, uh, aceste, aceste industrii nu vor fi rentabile. Cineva, dacă nu mă înșel, Jo, a spus că e mai uh, ieftin să faci termocentrale pe bază de cărbune decât, um, decât să produce energie regenerabile. E e absurd. Întrebarea mea este până unde putem merge? având în vedere că evaluările sunt foarte, foarte diferite, deci uh, se merge de la simplu la dublu. Într-un uh, scenariu se vehiculează 900 uh, de mii, în alt scenariu 1,8 miliarde. Eu nu reușesc să-mi fac o opinie clară și cred că aici ar trebui să discutăm, să ne punem de acord înainte să intervină că mitologia, ar trebui să ne punem de acord pe principiu. Mi se pare o problemă evidentă și care este și în interesul industriei europene, care uh, trebuie să-și uh, mențină această poziție de pionierat sau să pătrundă pe aceste uh, piețe care sunt foarte importante în uh, secolul 21 al resurselor regenerabile și al eficienței energetice. Mulțumesc, François Grostet acum. Mulțumesc, domnule președinte. Citind raportul dumneavoastră, ajungem la concluzia că poziția dumneavoastră este înțeleaptă, e moderată, pentru că propuneți să se recurgă la o singură adaptare din partea Comisiei pentru perioada de licitații 2013-2020, ceea ce la prima vedere ar putea să pară o propunere satisfăcătoare, mai mult sau mai puțin satisfăcătoare, pentru că asigură o anumită uh, predictibilitate pentru companii, însă cred că este foarte important ca Comisia Europeană să nu intervină oricând în acest proces de retragere de cote fără un mandat clar, uh, recurgând la faimosul backloading. Dar dacă ne uităm mai îndeaproape la dosar, eu aș dori să spun că sunt îngrijorată. Și aceasta pentru că e adevărat că vorbim de aceste cote prea multe care au dus la scăderea prețului carbonului. Toată lumea e de acord cu această situație, dar să nu uităm că avem de-a face cu o criză economică foarte gravă, fapt care justifică scăderea prețului la carbon am asistat la mai puține emisii uh, de dioxid de carbon decât ne așteptam, ceea ce înseamnă că piața, așa cum a fost concepută, a dus chiar ea la o scădere a prețului carbonului. Comisia Europeană a dorit să propună un sistem care să se bazeze pe uh, legea cererii și a ofertei. Ori astăzi dorește să intervină, să reglementeze și își iată, are o atitudine intervenționistă. Eu aș dori să mai adaug că pentru o poziție care se uh, prezintă ca fiind foarte liberală, mie mi se pare destul de ridicol. Eu aș spune că companiile, firmele au nevoie de stabilitate cu atât mai mult în perioada actuală. Și cred că logic ar fi să se mențină regulile actuale pentru faza 3, 2013-2020, pentru a garanta, pentru a asigura certitudinea juridică, pentru uh, actorii, pentru factorii implicați, pentru că trebuie să, uh, să, să creăm condițiile prielnice încrederii cu acest uh, sistem de cote de comerț cu emisii și cred că în contextul actual uh, intervenția comisiei ar fi prost văzută de către companii. Deci, încă o dată, haideți să fim atenți, poziția comisiei pe mine nu prea mă uh, mulțumește. Doamna Gerbert finde ich es ganz wichtig, dass wir uns über die Zukunft des europäischen Emissionshandelssystems wirklich mal grundlegende Gedanken machen. Wir müssen schon sicherstellen, dass E foarte important, într-adevăr, să ne gândim la viitorul sistemului de cote cu comerț de emisie. Cred că sistemul trebuie să fie performant și să funcționeze bine pe viitor. Acest lucru este important uh, pentru uh, stimulentele pe care le primesc uh, companiile pentru investițiile inovare, dar uh, până la urmă miza este cea a veniturilor. E vorba de un sistem care ar trebui să, permită să, să ne permită să combatem schimbările climatice. Și ne uh, putem constata că nivelul redus de uh, drepturi plătite pentru uh, aceste certificate de poluare nu e suficient. Această idee a backloading-ului, noi am putea o susține, dar în ceea ce mă privește, eu aș dori să spun că aș adopta mai degrabă o poziție de mijloc. Cred că poziția raportorului uh, e întrucâtva asemănătoare cu a mea nu putem să semnăm Comisiei Europene un cec în alb, s-a spus deja acest lucru. De asemenea, este foarte important să, ca ă, ă, în această perioadă de programare să nu se mai facă niciun fel de ajustare. A spus ă, raportorul însuși acest lucru. Și, de asemenea, trebuie să mai vorbim și de sau să discutăm condițiile pe care Comisia ar trebui să le respecte pe viitor. Pentru că noi ne dorim ca această piață, ca acest uh, dispozitiv să poată cu adevărat să fie numit uh, piață. Noi nu am dorit să avem de-a face cu un uh, instrument într-o economie planificată de la centru. Deci, poate că ar fi mai bine să ne gândim la ce ar putea să se întâmple dacă prețul de care vorbim uh, ar depăși nivelul, uh, nivelul stabilit inițial. Eu nu știu ce am putea să facem sau ce măsuri am putea adopta în aceste condiții. Ar trebui în orice caz să ne gândim cum am putea să încadrăm uh, niște posibile intervenții sau, în orice caz, să încercăm să facem ca pozițiile care sunt foarte divergente să convergă. De asemenea, aș mai dori să abordăm un subiect. Peter Lise s-a referit la el. Aș dori să mă refer la legătura cu Uh, faimoasele uh, realocări de emisii de carbon. Există foarte multe sectoare industriale care sunt incluse de pe această piață uh, și sunt în același timp puse în concurență cu sectoare care nu sunt excluse. Și deci, în anumite situații, putem avea de-a face cu produse care sunt în concurență, dar care sunt mai eficiente din punct de vedere energetic decât altele. Unele sectoare sunt avantajate, iar altele nu. Dacă facem o comparație între sectoare, între sectoarele care sunt excluse și cele care nu, um, uh, nu avem de-a face cu același preț. Deci cred că ar trebui să ținem cont de prețul legat de prețul carbonului, astfel încât să uh, evităm denaturarea prețului de care vorbeam. Aș uh, dori să-mi cer scuze, spune domnul Chris Davis, pentru că a trebuit să particip la ședința Comisiei de Pescuit, uh, care pregătește o reformă foarte importantă pe care o va vota mâine. Știu că am ratat uh, o dezbatere foarte interesantă, dar s-a vorbit foarte mult de ocazia de a folosi acest text legislativ, un text foarte simplu, pentru a revizui întregul sistem de schimb de comerț cu emisii sau să se poată adăuga cerințe, Comisia urmând să urmărească acest sistem, făcând noi propuneri, Uh, luând, uh, retrăgând de pe piață uh, alocații și așa mai departe. Eu resping din capul locului toate aceste idei, propunerea este simplă și ar trebui să rămână. Avem acest, această foaie de parcurs privind carbonul foarte simplă, am votat-o atât la comisia noastră cât și la comisia ITRE. Am stabilit pașii pe care trebuie să-i adoptăm. Nu trebuie să repetăm dezbaterea, nu trebuie să transformăm acest subiect într-unul foarte politic. În orice caz, nu mai mult decât ar trebui să fie. Uh, nu cred că ar trebui să lăsăm, uh, să semnăm un cec în alb uh, comisiei. Poate că nu, dar uh, comisia a venit la noi cu o legislație în codecizie. S-ar putea să spună că nici nu ar fi trebuit să facă acest lucru. Pentru că uh, s-ar fi putut să adopteze doar la, să, procedeze la o ajustare simplă, pentru că am discutat aceste uh, lucruri înainte și uh, nu s-a vorbit atunci de alocațiile care trebuie să fie eliberate pe piață. Eu cred că ar trebui să vedem comisia ca pe o autoritate de reglementare care ar trebui să-și facă treaba și alte aspecte uh, legate de viitorul acestui sistem de comerț cu emisii vor fi dezbătute mm, ulterior, anul viitor și aștept uh, propunerea comisiei care să ne permită să facem acest lucru. Și o ultimă observație. Știm cu toții că sistemul de comerț cu emisii a dat rezultate până acum Ă, mă refer la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, ă, mai ales în ce privește instalațiile industriale de mare anvergură. Poate că suntem prea exigenți, spunând că am dorit ca acest sistem să ducă și la investiții ă, cu, în industriile cu emisii reduse de carbon. S-a făcut acest lucru, Uh, în ce privește uh, FHS-urile și alte domenii, dar mm, sistemul uh, de comerț cu emisii are puține merite în sine. Poate că nu ar trebui să le evaluăm doar așa în viitor, dar cred că ar trebui să recunoaștem că acest sistem e mijlocul cel mai important sau instrumentul cel mai important pe care Europa îl are pentru a combate mm, schimbarea climatică, în ce privește instalațiile industriale de mare anvergură. Sunt foarte multe țări în întreaga lume care încearcă să ne uh, copieze modelul, să profite de pe urma experienței noastre. Nu cred că ar fi înțelept să lăsăm acest sistem să colapseze și acesta este riscul. Riscul este că uh, piața deja integrată a încercat să anticipeze uh, schimbările pe care backloading-ul le-ar aduce și dacă revenim asupra deciziilor noastre, atunci sistemul ar urma să dea kicks uh, în totalitate. Președinția irlandeză irlandeză, un reprezentant al președinției uh, irlandeze în urmă cu câteva luni mi-a spus în patru ochi, uh, mi-a spus că uh, nu ne plac aceste idei, uh, aceste propuneri de tip backloading. Dar uh, dacă nu am uh, exista, nu ar exista aceste propuneri, nu, nu am fi absolut deloc mulțumiți. Deci, dacă trebuie să alegem între ciumă și um, gripa, alegem gripa. Mulțumesc acum doamna Slingberg din partea Comisiei, șef de unitate pentru punerea aplicare a sistemului de comerț cu emisii. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Am citit cu multă atenție raportul dumneavoastră și vrem să reamintim câteva elemente care sunt subiacente față de propunerea Comisiei. Întotdeauna Comisia a spus că nu și-a dorit neapărat uh, acest tip de propunere. Uh, am tot amânant. Dezbaterea a început mai devreme, propunerea a fost făcută în noiembrie anul acesta cu cele 900 de milioane, însă pentru asta avem nevoie de un act legislativ. S-au făcut obiecțiuni legate de mm, uh, ce fel de legături există cu pachetul climat-energie și ce se va întâmpla cu eficiența energetică. Sunt lucruri care au fost deja subliniate în timpul negocierilor pe directiva privind eficacitatea energetică și Comisia s-a angajat pentru a, ca să vină cu raportul privind piața carbonului și exact acest lucru am făcut până la urmă și de aceea noi susținem că trebuie să facem ceva în această situație și asta și din pricina altor măsuri de reglementare care au fost luate împreună cu Parlamentul, Parlamentul European, vreau să subliniez acest lucru, împreună ne-am hotărât să restricționăm o serie de credite și mecanisme din cadrul uh, ETS, printre altele se spune că aceste mecanisme, aceste credite pot fi folosite numai pentru a respecta uh, țintele pentru 2020 și că dacă apare un surplus, putem să facem ceva în acest sens. Mai mult decât atât, avem și contextul de criză economică menționat de mulți dintre dumneavoastră. Aceasta este realitatea. Sunt lucruri pe care nu le puteam uh, prevedea la momentul negocierilor pe pachetul energie-climat și asta afectează și propunerea și și acordul la care se va ajunge. Bineînțeles că s-au propus, s-au propus măsuri uh, temporare inițial, între timp Comisia a venit cu niște măsuri mai structurale, vreau să vă anunț, în 2013 vom avea și consultări cu pările, părțile interesate, vom avea întâlniri în acest sens. Deci o dezbatere structurată. Vreau să vă reamintesc de ce este important să avem aceste măsuri astăzi. Așa cum am spus, în primul rând, nu se știe cum va fi afectat prețul la emisii de acest raport, însă pentru backloading avem un studiu de impact care a fost produs de mai mulți analiști ai pieței și se pare că acest impact nu va fi foarte semnificativ, în orice caz mai scăzut decât uh, ce, cifrele uh, circulate sau ne, discutate aici, inclusiv în timpul negocierilor pe climat-energie. Deci nu foarte mare impact asupra prețurilor. Pe de altă parte, analiștii spun că prețul uh, uh de 6,55 ia deja în calcul uh, impactul back loadingului și uh, asta ar putea fi menținut chiar și în condițiile în care prețul va continua să scadă eventual. E important de reținut acest lucru. De asemenea, Comisia a mai propus un lucru și anume o viziune mai clară pe termen lung am discutat de ceva vreme încoace orizontul 2050, foaie de drum carbon, s-a discutat la Doha și s-a văzut că e nevoie să fim mai ambițioși. Dacă continuăm cu prețurile ca cele de astăzi, asta va afecta investițiile într-o economie cu emisii scăzute de carbon, pe care o dorim cu toții pe termen lung. lung. Iată ce trebuie să reținem, iată ce ne spun și uh, părțile interesate prețul este mult mai scăzut decât ceea ce s-a preconizat. Este adevărat, este vorba și de contextul economic de criză. Pe de altă parte, trebuie să luăm măsuri raționale, mai logice, care să permite o nivelare a acestor efecte pe piață. Și doamna Weisgeber a vorbit ceva legat de impactul asupra veniturilor. Uh, Practic, aceste certificate sunt niște bunuri și atunci când ele vor intra pe piață, ele vor avea un impact asupra bugetelor respective ale statelor care vor avea la dispoziție mai multe credite pentru a investi în măsuri de eficiență energetică, etc. Un alt aspect la care asistăm astăzi, dacă nu se implementează măsurile de backloading, atunci or să fie nevoie de măsuri suplimentare pe plan național. Și cred că ați spus și dumneavoastră, domnule Lize, că asta va uh, însemna o fragmentare a pieței, ceea ce va afecta pe toată lumea, pe toți participanții pe piața schimbului de emisii. Deci să nu uităm acest lucru. În sfârșit, domnule președinte, trebuie să menționez, mai ales amendamentele dumneavoastră 6 și 4 ne cam preocupă. Vreau să repet că Comisia este doritoare de a revizui acel profil al cititorilor numai dacă este cazul, asta vreau să menționez, deci în situații excepționale. Pe de altă parte, așa cum v-am mai spus, acum patru ani nimeni nu-și putea imagina situația actuală și în uh, aceste condiții delegarea acestor prerogative poate să pară problematică în orice caz, orice am face pentru a modifica tipul licitațiile, oricum instituțiile vor trebui să intervină și bineînțeles că va fi vorba de situații excepționale, după cum vă spunem cred că în faza a treia uh, avea o singură intervenție este foarte problematic în orice caz, piața are nevoie de uh, o clarificare a lucrurilor, deci e nevoie de măsuri rapide la Consiliu aici și statele membre să hotărească pe această chestiune cât de rapid posibil. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Am luat notă um, cum că Comisia nu a precizat amendamentele 4 și 6 și, de fapt, am luat de tot ce a spus uh, Comisia și de tot ce s-a spus de la începutul dezbaterii încoace. Să nu uităm că este vorba de o procedură punctuală, excepțională. Important este să redobândim încrederea. Bun, am discutat și am abordat foarte multe elemente care poate n-au toate legătură direct cu, cu, cu raportul. S-a vorbit și despre firmele și companiile care acționează în domeniul energetic. Se vorbește despre acea listă de firme afectate de carbon leaks. Este o listă foarte, foarte lungă. Unele firme figurează, altele nu. Avem, de fapt, un profil foarte pestriț al acestor întreprinderi de pe această listă și cred că ar trebui să discutăm acest lucru uh, inclusiv cu coordonatorii și care vor discuta, bineînțeles, apoi cu comisia. Se va discuta și la comisie. Va trebui să vedem uh, ce orientare va primi această piață, cum va arăta această piață, ce vor arăta actorii de pe această piață. Uh, nu trebuie aici și acum să epuizăm acest subiect, ci mai degrabă va trebui să dezbatem uh, elementele care oricum vor intra în atenția Consiliului și care vor fi preluate din raport. Uh, excepțiile și derogările prezente în raport sunt, destul, sunt în propuna comisie sunt destul de multe. Uh, deci mai merită să mai lucrăm la raport. Bun, s-a mai vorbit aici și despre alt aspect, și anume solidaritate. Dacă dorim o relansare a mașinii economice europene, ceea ce de bună seamă ne dorim cu toții, dacă dorim să sporim productivitatea muncii, eu zic că piața emisiilor de carbon trebuie să fie modificată și mai ales sistemul de schimb de emisii. Pentru că această criză nu a fost prevăzută de nimeni. Niciun economist nu a putut să prevadă criza actuală. Noi am hotărât niște reguli, inclusiv noi aici la Parlament am venit cu niște propuneri foarte ambițioase și am observat, am observat aceste diferențe când am discutat cu China la Doha. Uh, China are niște orientări pentru anul 2020-2025. Uh, chinezii sunt gata să discute anumite proiecte cu europenii. Să nu uităm acest lucru. Pentru că și ei sunt conștienți de impactul acestei încălziri globale. Deci, Cred că am avea nevoie de un adevărat impozit sau taxă pe CO2. Eu cred că o astfel de măsură ar fi foarte greu de înghițit de, de Consiliu, de cele 27 de state membre. Însă avem nevoie de măsuri rapide, totuși și de ani de zile lucrăm pe acest subiect, să încercăm acum cumva să structurăm lucrurile și să continuăm discuția și să avem o viziune pe termen scurt, dar și mediu, pentru a stabiliza piața, tocmai pe termen mediu și lung, să stabilizăm funcționarea pieței. Doamna Weisberger a menționat acest lucru. În ceea ce privește acele limite minime. Raportul menționează ceva în acest sens, inclusiv rolul Băncii Centrale Europene. Există țări, cum ar fi Australia sau regiuni Uh, care sunt direct vizate de aceste lucruri. Avem nevoie, deci, de a discuta care sunt limitele superioare, care sunt limitele inferioare și asta în uh, cooperare cu sau cooperând cu alte regiuni. Am, uh, avem în alte domenii, în alte sectoare, astfel de comisii sau comitete internaționale uh, putem să copiem acest model și în acest caz. Noi am cerut comisiei să, să, să vină cu niște inițiative. Și asta pentru că în multe acte legislative și multe rapoarte noi ne-am exprimat acest uh, deziderat și comisia a venit în întâmpinarea acestor dorințe uh, în vară. Așadar, acum se pune problema adoptării acestui amendament, acestui raport, mă scuzați, cu amendamente. Avem o procedură parlamentară în acest sens. În orice caz, nu știm încă câte amendamente vor fi prezentate. Eu sunt uh, nerăbdător să văd cum vor arăta aceste amendamente, însă, încă o dată, vă rog să fie foarte puține amendamente ca să putem să ajungem rapid la, la compromis și să ne concentrăm cât mai mult posibil pe subiectul principal. Și astfel vom putea să uh, lăsăm comisia să întreprinde ceea ce și-a propus. În acest sens, am putea, uh, pe lângă opțiunile propuse, să venim și noi cu altele, una sau două eventual. În orice caz, Aș dori că, să cer colegilor să se manifeste, să ia cuvântul în plenară, să discute acest subiect și, în orice caz, sperăm că vom uh, lucra cât se poate de constructiv împreună. Iată ce vreau să spun. Nu știu dacă reprezentanții Consiliului mai sunt în sală, dar vreau să reamintesc că ne dorim să progresăm Germania este în plină dezbatere. Va trebui să vedem în ce măsură ne vom putea pune de acord pe plan european pentru a rezolva lucrurile cât mai curând posibil. Pentru că dacă tot amânăm Uh, lucrurile se vor deteriora. Nu vreau să fiu foarte pesimist, însă îmi doresc un singur lucru și anume să lucrăm cât mai constructiv posibil. Pe 19 decembrie este data limită de depunere a amendamentelor. Vom discuta apoi pe 23 și 24 ianuarie raportul cu amendamente, iar în februarie votul. Iar votul în plenară nu se știe când va avea loc. Totul va depinde, bineînțeles, de numărul de amendamente propuse de colegi. Iată, vă mulțumesc, mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o, un tur de orizont foarte interesant. Am avut uh, și am ascultat uh, puncte pozitive și puncte negative și trecem acum la următorul raport, tot privitor la sistemul de schimb de emisii. Uh, avem o propunere din partea Comisiei și anume de a opri ceasul. Domnul Peter Liza este raportor. Îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să încep spunând că deoarece dumneavoastră ați îndreptat acest apel către uh, conducătorii de stat și de guvern din Europa, putem spune în același timp că totuși nu există un acord sau un consens im Europäischen Parlament und der Ministerrat einstimmig das beschlossen haben. În ceea ce privește traficul aerian, există o majoritate în Parlament Eu am fost raportor din umbră acolo, am lucrat îndeaproape cu comisia prin traficul aerian. Eu n-am putut să înaintez amendamente în plenară. Erau amendamente asupra cărora nu ajunsesem la un acord cu raportorul de la transporturi. Spun asta deoarece președintele Comisiei TRAN ne-a numit la un moment dat talibani. Însă, de fapt, toate deciziile pe care le-am luat, le-am luat împreună cu dânsii. De ce? Asta pentru că sporiseră emisiile în sectorul aerian și continuă să sporească. Există și alte sectoare transporturilor care contribuie la lupta împotriva schimbărilor de climă. Am vorbit de autoturisme, am vorbit de camioane, căile ferate care folosesc electricitatea. Prin urmare, nu văd de ce nu am implicat și sectorul aerian în această luptă. După o colaborare cu Comisia Tran am ajuns la o directivă moderată în materie de comerț cu certificat de emisii. Era vorba de 15% pentru liniile aeriene. Am discutat o scădere de 20% în alte sectoare. Ähm, die Kommission geht bei Interkontinentalflügen deci contribuția sectorului aerian în acest sistem de comercializare este mică. De la Londra la Shanghai, 2 euro. În interiorul Europei, Ryanair a calculat că e vorba de 25 de cenți pe pasager pentru zborurile interne europene. Dacă ne uităm la măsurile de statele membre și de țările terțe, măsuri deja adoptate și transmis un document în acest sens, știu că asta e o discuție fără documente, dar permit să mă refer la acesta. E vorba de 42,8 în Germania, ar putea depăși 200 de euro în Regatul Unit în Statele Unite erau 16 dolari pentru un zbor transcontinental, 35 pentru India. Vă spun asta ca să vă arăt ce jos a fost pragul avut de noi, în vedere de noi. Țări terțe ca Australia, Canada au o poziție moderată, așa că nu o să ne referim la ele. Ele ne sprijină în mod sistematic, dar Statele Unite, China, Rusia se opun acestui demers. Aceste țări spun că noi avem în vedere legislație extrateritorială. Lucrurile nu stau așa. Dacă vă uitați la documentele pe care le-am trimis, o să găsiți informații în acest sens. Evident, lucrurile depind de locul din care pleci. Plătești mai mult dacă mergi în Mexic decât în Japonia. Dacă mergi de la Frankfurt la Varșovia, plătești mult. Dacă zbori spre Tokyo, plătești mai mult și Rusia e în mijloc. Deci această idee că Uniunea Europeană s-a apucat să ia decizii care afectează țările terțe în mod nejustificat, pur și simplu nu stă în picioare. Opoziția a persistat, chiar da, și după ce Curtea Europeană de Justiție a răspuns negativ la, un, la o plângere depusă de American Airlines. Există două motive pentru această opoziție. În primul rând, în țările terțe, se crede că noi, în Uniunea Europeană, nu suntem chiar legislatori. Ei și închipuie că dacă strângi puțin șurubul, Uniunea Europeană pleacă steagul. legislația britanică sau americană e de respectat, dar legislația europeană nici vorbă. A trebuit să schimbăm această perspectivă cumva. În alte țări s-au adoptat legi care dau posibilitatea miștilor de transport de acolo, în lipsa unui acord, să interzică linilor aeriene americane participarea la sistemul european de comerț cu emisii. Eu am făcut și o referire la legislația americană, care s-a bucurat de sprijin larg în Congres și în partea președintelui Obama, însă aceasta n-a trecut prin Senat, n-a obținut cele 60 de voturi necesare. Era vorba acolo de limită de emisii pentru toate sectoarele industriale din America, inclusiv traficul aerian, inclusiv activitatea linilor aeriene europene chinezești care au zboruri cu plecare din Statele Unite. Când am menționat acest lucru, americanii s-au supărat spunând legea aia n-a fost niciodată votată, e moartă. Republicanii vor să ne arate că politica de protecție a mediului din America nu mai e ce a fost. Însă toate argumentele aduse împotriva demersului nostru ar fi putut foarte bine să fie înaintate de noi împotriva legislației americane. Era același lucru. Obama și-a primit premiul Nobel pentru că s-a angajat să lupte împotriva schimbărilor de climă. Dar poziția sa e tare șubred acum. A luat tot felul de decizii care stânjenesc libertatea de mișcare a celor care încearcă să reglementeze traficul aerian. Există foarte multă presiune din partea țărilor terțe care spun nu, am preferat un acord mondial în locul unui acord european care să încerce să reglementeze activitatea linilor aeriene chinezești sau americane sau așa mai departe. Și noi le-am răspuns și nu am vrea un acord mondial. Dar e o problemă. De la Kyoto încoace propune, există, nu s-a întâmplat nimic. E important să spunem lucrurilor pe nume nu ne opunem unui acord internațional sau mondial. Alții se opun, nu noi. E esențial în același timp să salutăm și progresele făcute până acum. Un grup la nivel înalt a fost creat în noiembrie pentru că până în septembrie viitor să existe o propunere clar formulată referitor la modul în care această propunere, această abordare ar putea fi dusă mai departe. Este, prin mare ocazie, acum, în septembrie viitor, găsim o soluție, altfel va trebui să mai așteptăm încă trei ani. Comisia Europeană a sugerat uh, oprirea cronometrului stoparea sau amânarea punerii în aplicare a legislației noastre pentru un an e un pas care merge departe. Trebuie să vedem dacă într-adevăr este un pas justificat. Reacția mea inițială este că da, e o măsură inteligentă din partea Comisiei care arată că nu ne opunem unui acord global. Dacă reușește, obținem ce dorim. Dacă nu reușește, totuși lucrurile vor fi clare. Nu e vina Europei că nu s-a ajuns la un acord mondial. Astfel, nimeni nu va mai putea învinovăți Uniunea Europeană și sectorul nostru al transportului aeriene. Ar mai fi câteva lucruri la care m-aș referi astăzi. Eu propun acum să face o distinție între zborurile interne în Uniunea Europeană și zborurile intercontinentale. Comisia a sugerat că trebuie să suspendăm legislația doar pentru zborurile intercontinentale, pentru că cele intracomunitare nu sunt considerate a avea implicații pentru țările terțe. Noi am vrea să facem lucrurile puțin altfel, să vedem ce e corect în contextul actual. Domnule raportor, vreau să fac o sugestie clar în acest moment. Vreau întâi să aud discuția de aici. Orice modificare a propunerii comisiei va duce la probleme. Trebuie să terminăm până la 1 mai, altfel vor fi dificultăți de ordin legislativ. Deci aș vrea să discutăm aceste chestiune, să vedem ce se întâmplă cu acele zboruri care aduc pasagerii de la aeroporturile mici la aeroporturile care sunt punct de tranzit. Dacă vrem să protejăm liniile aeriene europene de concurență neloială, sugestia ar fi ca aceste zboruri care de la aeroporturile mici la cele mari să fie scutite timp de un an. E o propunere o altă chestiune care are nevoie de clarificări în propunerea comisiei este ce ne așteptăm să se întâmple după acest an de suspendare. În septembrie 2013 nu cred că o să avem o soluție direct aplicabilă și satisfăcătoare pentru toată lumea. Dacă suntem norocoși, dacă reușim să negociem în mod scânteitor, o să avem un acord, dar un an după aceea. 2013 nu o să avem un acord mondial privind reglementarea emisiilor produse de avioane. Comisia, în documentul său, spune care sunt așteptările ei, însă nu spune nimic despre legislație. E nevoie de un acord mondial bazat pe realitatea pieței. Ceva de genul uh, comerțului cu emisii ceva care să întrunească acordul tuturor, dacă nu e posibil pe anul viitor, dar măcar pentru perioada de tranziție ne trebuie un fel de cadru care să ne dea posibilitatea să continuăm recursul la sistemul nostru cu eventuale justificări. Doar dacă ni se promite că ceva se va face în 2015, nu ne putem suspenda legislația până atunci. Asta va fi partea unui compromis, eventual. Un compromis negociat de Comisie și statele membre pe plan, la nivel internațional. Să pentru perioada de tranziție trebuie să vedem cum mergem mai departe. Mulțumim, Peter Lison. Ai menționat numele ca raportor din umbră. M-am ocupat de această chestiune. Să înainte de a trece la temă, aș ura bun venit domnului ministru, domnul ministru al mediului. Bun venit în comisia noastră, ministrul mediului din țara Galilor. Acum, în ceea ce privește propunerile noastre, am discutat acest raport și am ajuns la un compromis, un compromis între cei de la mediu și cei de la transporturi. Am renunțat la multe dintre ideile noastre inițiale și rămân îngrijorări serioase dacă acest lucru este realizabil pe plan internațional. ICAO-ul, care organizează transporturile internaționale aeriene, discută această problemă de 30-40 de ani. Klimaschutz zu gewährleisten und dieses international se dorește crearea unui sistem global ca să reglementeze această piață internațional. În Europa, în prezent, după cum spunea raportorul, piața se desface în bucăți. Sunt diferite impozite. În Olanda e o taxă, Sunt uh, firme de, de autobuze care duc uh, pasagerii la aeroporturi din Germania. Ceea ce începe să nu mai semne deloc a piața internă, pentru că din Germania zborurile sunt mai ieftine. Nu, noi vrem să integrăm transporturile aeriene în sistemul de comercializare a emisiilor. Însă statele membre au nevoie de un instrument politic, o, o, un impozit pe emisii sau un sistem de comercializare a emisiilor. Pe mine nu mă încântă niciuna dintre aceste variante, dar sprijin acest demers legislativ și propunerea Comisiei. Aceste chestiuni au fost discutate la Doha, le-am discutat cu conducătorul delegației chineze. Mesajul primit de la mulți colegi nu a fost nici pe departe unul pozitiv. Trebuie însă să fie clar că avem nevoie de ceva comparabil la nivel internațional. Prin urmare, place ce se propune, am discutat-o cu un comisar în comisia noastră în la noiembrie. A fost chiar ziua în care această propunere a fost înaintată de comisie. Cred că e posibil să ajungă la un acord internațional, însă acesta va trebui să fie substanțial pe fond. Dacă nu putem, dacă putem realiza asta, dacă nu putem realiza asta, rămân alte posibilități. Un succes, de exemplu, implicarea Chinei va favoriza succese și în alte zone. Statele Unite rămân o problemă care ne îngrijorează. Americanii au nevoie de o marjă de manevră. Ei trebuie să știe că au niște ași în mânecă când intră în negocieri. Prin urmare, rămân oarecum optimist. După cum spune raportorul, va trebui să cerem excluderea zborurilor internaționale, nu cele interne europene. Avem legislația pe care o avem Cifrele ne-au fost prezentate. În zona mea din Germania sunt mici insulițe, dacă vrei să ajungi acolo, trebuie să iei un avion mititel, dar plătești o, o taxă mult mai mare decât ai plătit pentru un transport intercontinental de la Frankfurt la Washington. modul în care discutăm acest lucru mi-ar fi plăcut să, să fie folosit și atunci când discutam uh, dioxidul de carbon și relația cu statele terțe. Și acest trafic între statele membre, ce crea autobuzul ca să ajungă la un aeroport mai ieftin de utilizat dintr-o țară vecină, este o problemă. Dar noi avem un instrument, avem aceste, acest comerț cu emisii, care poate fi extins și la transporturile aeriene. Trebuie să folosim această oportunitate pe plan internațional, însă în același timp trebuie să spunem foarte clar că începând cu 31 decembrie, dacă nu avem nimic concret, o să mergem mai departe cu legislația pe care o avem în prezent. Și vom continua să presăm pentru negocieri. Văd că unii colegi dau din cap în cuvințare, trebuie să facem asta, nu putem pur și simplu să renunțăm la toți ași din mâneca proprie, trebuie să avem și noi ceva cu care să intrăm în negocieri, însă trebuie să existe condiții clare. Chris Davis, bitte, Chris. Următorul raportor din umbră este Chris Davis. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Uh, într-adevăr, uh, acest sistem de comercializare a cotelor de emisie trebuie să include și transportul aerian. Cred că avem argumentele, dar ar fi mai bine să ne uităm la contextul internațional. Având în vedere că tot am discutat despre Doha, ar trebui să punem lucrurile în context. La aceste negocieri, Uniunea Europeană a încercat să fie pionier, să dea un exemplu, să fie modelul. Și ce am obținut în schimb? Am uh, obținut rezultate foarte nesatisfăcătoare. Unul dintre principiile sau una dintre temele acestor negocieri privind schimbările climatice e că orice țară din lume are o răspundere comună, dar uh, diferită. Și una dintre misiunile noastre este să folosim uh, uh, pârghile când avem posibilitatea să o facem. Și iată, e uh, un domeniu în care putem proceda astfel. Chiar de la început a subliniat foarte clar de către Comisie și de către alte părți interesate că obiectivul acestui exercițiu este să obținem un acord internațional pentru a reduce emisiile tot mai mari de pe urma sectorului aerian. Nu încercăm să penalizăm pe nimeni, nu încercăm să punem bete în roate nimănui, încercăm totuși să ajungem la un mecanism care să fie valid validată de către toată lumea. Și e important acest lucru. Și încercăm cuiva, cumva și să uh, obligăm uh, părțile uh, implicate să treacă de la vorbe la fapte și nu doar să facă promisiuni. Ce știm Uh, concret e că Comisia a folosit acest uh, uh, sistem de comercializare a cotelor de emisii pentru a o, forța anumite um, dezbateri, anumite negocieri la Organizația Internațională a Transportului Aerian Comisia ni s-a spus că s-au făcut anumite uh, progrese. Bineînțeles că întotdeauna există și voci discordante, toată lumea, uh, unii se opun, dar că s-au, organiz, s-au obținut uh, câteva uh, progrese și că toate aceste progrese lasă o marjă de negociere uh, destul de uh, vastă. Și ne mai spune că calendarul uh, Uh, face ca obținerea unui uh, acord la Organizația Internațională a Transportului Aerian uh, face ca obținerea unui acord să fie imposibilă. Și deci ni se cere puțin mai mult timp, un răstimp. După ce comisarul a făcut acest, uh, acest anunț, a fost criticată de către Vers, de către unii din grupul meu, pentru că s-a spus că nu, uh, atitudinea nu a fost suficient de ambițioasă, suficient de exigentă și, din alt punct de vedere, uh, alții au criticat chiar principiul de bază respectiv folosirea acestui um, acord pentru a ajunge la, la, la un sistem comun. Nu cred că avem altă opțiune însă decât să o, o sprijinim în calitate de negociator, pentru că ea încearcă să obțină un acord, nu până la, la, la încredere angajamentul său personal, nu cred că cineva poate pune la îndoială acest uh, angajament. Deci, haideți încă o dată să simplificăm lucrurile, haideți să nu uh, facem acest text legislativ să fie și mai complex, să încercăm să o uh, sprijinim în calitate de negociator și cu cât acest text este mai direct, uh, cu atât suntem mai ferm și mesajul nostru este mai puternic, respectiv că ne dorim acest acord internațional, că suntem gata să fim fermi, că acest sistem de cote de comerț uh, comisii se va aplica și transportul aerian în aeroporturile uh, europene, chiar dacă nu se ajunge la un acord la nivel internațional, iată care este poziția noastră. Și de asemenea să subliniem că dorim ca adunarea generală a ICAO să obțină și ea uh, progrese. Mulțumim, Chris. Și acum, uh, doamna Foster, și ceilalți, vă rog. Mulțumesc, uh, Chris, uh, mulțumesc tuturor celor care au cuvântul. Da, aveți uh, dreptate, cu toții încercăm să găsim moduri pentru a atenua impactul de mediu. Bineînțeles că ne uităm la Single European Sky, ne uităm și la um, această um, um, întreprindere comună, cer european curat și așa mai departe, dar problema pe care o avem aici și nu e nici vina membrilor comisiei noastre, nici ai comis- membrilor Comisiei uh, de Transporturi este că această propunere uh, este foarte lacunară. Una este să ai un schimb de comercializare a cotelor de emisie și uh, să nu uităm că în urmă cu câțiva ani Comisia a venit cu propunerea de a include transportul aerian. Întotdeauna au fost probleme. Probleme cu țările terțe, probleme juridice, întrebări legate cu impunerea acestor taxe pe transportatorii din țările terțe și, din păcate, Comisia nu a dorit să accepte aceste poziții diferite. De asemenea, companiile uh, au spus că nu e un mod bun de a proceda, dar iată, ne aflăm acum într-o dezordine totală. 170 de țări, când s-a făcut această propunere, au venit la comisie și au spus că uh, se vor opune. Iar acum, țări foarte importante, China, SUA și altele, care au uh, adoptat uh, texte în țările lor, în conform, uh, Uh, uh, în care se spune că uh, transportatorii aerieni din țările respective nu vor respecta sistemul nostru de comercializare a cotelor de emisie. Unii doresc să continuăm, oricum ar fi. Eu nu cred că trebuie să acceptăm orice condiții, deci cred că trebuie să punem, să se oprim timpul. Ceea ce înseamnă acest lucru? Să acceptăm faptul că transportatorii din țările terțe nu vor adopta propunerea noastră, dar Comisia mi-a spus că da, dacă vom, uh, uh, vom uh, amâna această propunere, atunci ar trebui să amânăm pentru toată lumea. Nu putem să acceptăm ca transportatorii noștri, companiile noastre, să plătească o taxă, să suporte o taxă pe care transportatorii din țările terțe nu o suportă, pentru că acest regulament viza exact transportatorii din țările terțe. Deci avem de-a face cu o propunere de denaturare a concurenței. Comisia a făcut propunerea, statele membre au respectat respectat propunerea, au inclus o legislație națională și jumătate din cei care trebuiau să fie vizați de această propunere nu uh, vor fi uh, vizați. Deci, când vorbim de atenuarea efectelor schimbărilor climatice, uh, comercializarea sistemului de emisii și așa mai departe, uh, e clar că uh, o va continua să negocieze, dar doar ca o organizație, un organism în care fiecare vine cu idealuri și Uh, unii le uh, implementează sau le pun în aplicare selectiv. Deci, Mm, da, se tot spune să punem capăt, uh, să, să oprim ceasul, dar uh, să oprim uh, ceasul cât timp? Ce se va întâmpla, se va întâmpla într-un an în care, peste un an când se va spune că transportatorii din țările terțe nu vor fi respectat propunerea noastră? Ce se va întâmpla peste un an? Trebuie să fim realiști, trebuie să fim onești față de transportatorii din Uniunea Europeană și deci să amânăm uh, întregul dosar și apoi să vedem ce putem uh, face mai târziu. Dar dacă continuăm în această direcție, Uh, în acest haos total. Știu că trebuie să ne respectăm angajamentele, să ne pierdem fața, dar nimeni nu ne, aștepta, nu ne asculta de la început pentru că nu era răspunsul pentru a atenua un impact uh, negativ al unui tip de transport. A fost o propunere birocratică, administrativă uh, și iată unde ne aflăm acum. Nu se ascultă poziția Comisiei și venim la Comisia noastră și să vedem ce soluție ar trebui să, să găsim. Noi noi am încercat să punem capăt, uh, uh, comisia a făcut propunerea, uh, nu cei de la Comisia de Transporturi s-au opus și acum ni se spune că trebuie să sprijinim. Nici, nu, nu, nu cred că putem face acest lucru. Dacă vreți să amânăm, da, haideți să o amânăm pentru toată lumea. Și apoi să revenim ulterior la comisia noastră și să spunem că AICAO uh, trebuie să înceapă, să începem de la zero cu toții și apoi să uh, continuăm. Dar să oprim ceasul nu cred, pentru că mm, nu știu, eu încerc să-mi sprijin industria mea din, uh, din uh, Regatul Unit, dar nu uh, sunt de acord ca uh, turcii, de exemplu, să câștige. De ce noi să plătim taxe pe care care uh, țări uh, terțe nu le uh, plătesc pentru că avem un text legislativ care este vag și neadecvat. Eu cred că mi-a pletat cauza și aștept să văd care este reacția Comisiei și sper să discutăm dosarul și la Comisia de Transporturi. Mulțumesc, Linda McCaven, acum. Aș dori să-i spun lui Jackie Foster că poate că Comisia a făcut o propunere, dar când s-a, adoptat un text, care a fost votat de către eurodeputați și de către miniștri. Deci este uh, un text care a fost uh, redactat sau întocmit nu de Comisia Europeană, ci de uh, cei aleși în Uniunea Europeană. Dar, într-adevăr, când am votat acest, acest text legislativ, cred că și cei din partidul tău l-au sprijinit și mm, toată lumea a sprijinit uh, propunerea Comisiei, cum se întâmplă și acum, dacă am înțeles eu bine. Deci nu e o propunere proastă de la început din partea Comisiei pe care să o putem elimina pur și simplu sau ignora. Pentru că ea a fost sprijinită de la început totuși. Comisiei, reprezentantului Comisiei, aș dori să-i spun că pe mine ce mă îngrijorează în această propunere a Comisiei e ce a spus tocmai Jackie Foster, respectiv că cei care au fost uh, împotriva luării oricărui tip de acțiune pentru a atenua emisiile din mm, partea transportului aerian Uh, se opun acum oricărui tip de emisie. Sunt de acord cu Matias uh, Grot, respectiv. Când e vorba de costul pentru transportatorii aerieni, uh, e foarte mic față de taxele impuse de către guverne asupra uh, transportatorilor aerieni. Nu putem face nicio comparație. Uh, și Peter Lise a vorbit și de, a dat câteva cifre în uh, uh, Regatul Unit e vorba de 80 de lire pe leg uh, pentru un zbor uh, transatlantic. E o sumă infimă față de um, sistemul de comercializare a cotelor de emisie. Dacă ICAO vine în final cu o propunere e pentru că nu am avut până acum niciun fel de propunere din partea Uniunii Europene. Nu, am existat niciun, nu a existat niciun fel de progres în ce privește transportul maritim și aceasta pentru că nu se, exi, nu se face niciun fel de uh, presiune asupra uh, Uh, transportului maritim. Deci, pe mine mă îngrijorează această propunere. În urmă cu câteva clipe am avut o dezbatere cu privire uh, la sistemul de comercializare a cotelor de emisii. Uh, știm că există lobby-uri foarte puternice, se redeschide la Comisie directiva privind produsele cosmetice. Noi am dorit să transmitem un semnal lobiștilor care sunt în, undeva în spatele sălii că nu ne mai ocupăm la modul serios de combaterea schimbărilor climatice. Dacă vrem să sprijinim această propunere, poate că îl pot sprijini pe Chris Davis. O sprijinim uh, rapid, uh, direct, dar ar trebui să o sprijinim direct. Nu ar trebui să suspendăm legislația noastră la infinit, să spunem că da, suntem de acord cu amânarea punerii în aplicare, dar dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci se aplică legea, pur și simplu. Pentru că și am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Cum știm cineva spune dacă uh, hotărârea uh, ICAO este suficient de puternică sau nu dacă acest dosar se va întoarce la Consiliu și cât de automat se va face acest lucru și cât va dura uh, dezbaterea de la Consiliu. Mai ales mă gândesc la uh, țările care nu-și doresc ca ICAO să ajungă la un uh, acord. Eu mă uit și la nota de informare. Din câte am înțeles, sprijinul SUA nu este atât de, nu e garantat dinainte. Mă întreb dacă ne puteți da informații și în acest sens. Deci, cu tristețe, vă spun că îmi pare rău că ne aflăm în această situație, că am redeschis legea. În urmă cu câteva luni, în acea sală, am spus că nu ar trebui să redeschidem dosarul. Acum avem propunerea comisiei, o rediscutăm, dar sper ca noi să nu uh, ne pierdem sau să distrugem orice uh, speranță de a reglementa uh, emisiile din partea transportului aerian în lunile următoare. Mulțumesc, Linda, și acum François Grostet excusez Voilà. Excusez-moi, mais... Da, mă scuzați, dar interpretarea a fost un pic mai lentă. Bun, avem de face cu un subiect important de care vorbim în mod regulat, lupta împotriva schimbărilor climatice și <clears throat> domeniul aerian. În principiu, putem să cădem de acord dar când vine vorba de punerea în aplicare, temerile nu sunt puține. Dacă venim cu o reglementare, cu o legislație numai pentru Europa, atunci ă, întreprinderile noastre în domeniul aerian vor avea de suferit. Deci trebuie neapărat să obținem un acord internațional. Nu trebuie să cădem în păcatul naivității Eh, avem nevoie de un acord internațional. În caz contrar, eh, firmele, companiile noastre aeriane, aeriene sunt eh, discalificate, au, vor avea probleme de competitivitate și putem avea și probleme și contencioase comerciale. Să nu uităm că China a suspendat uh, uh, niște comenzi de Airbus uh, și țări precum Rusia au amenințat că va face exact același lucru. Deci, da, dorim să luptăm împotriva schimbărilor climatice, dar nu trebuie să ne tăiem craca de sub picioare. Mă bucur foarte tare că doamna comisar uh, care are în portofoliu climat s-a hotărât să amâne pentru moment impunerea acestei taxe. Este bine. Uh, pentru că avem nevoie să ne pregătim așa cum trebuie, să punem toate argumentele pe masă pentru a avea un acord internațional. În caz contrar, nu vom avea decât uh, de suferit și mai ales companiile noastre aeriene europene. Deci eu aș fi foarte prudentă când vine vorba de acest uh, subiect, prudentă și chiar aș spune reticentă. Uh, și asta trebuie să reflecte și în mass media. Uh, în orice caz, mă bucur că deocamdată se amână această problemă, pentru că, înainte de toate, trebuie să avem un acord internațional. Mulțumesc foarte mult, domnul Gerbrandi, pentru a concluziona. Nu o să repet ceea ce au spus o serie de colegi. Trebuie să fim cât se poate de cinstiți. Întotdeauna când vine vorba de impunerea unor măsuri verzi, imediat există probleme legate de uh, joc echitabil uh, pe piață și mai cu seamă în domeniul aviației, pentru că noi uh, taxăm toate companiile exact la fel. Sunt convins, foarte convins, că nu problemele practice sunt uh, uh, cele mai importante aici, ci principiile. Multe lume din multe țări nu își dorește pur și simplu această taxare, această impozitare a aviației. Este clar că nici TVA-ul nu, nu e deloc invocat în aceste discuții, deci trebuie să fim cât se poate de realiști și să nu venim cu argumente extravagante. Bineînțeles că problema concurenței, a competitivității poate să fie invocată, însă cum poți să invoci acest lucru când uh, atunci când mergi la, la Londra trebuie să plătești mai mult pentru o cafea la aeroport decât pe toată taxa pe care o plătești cu avionul când mergi la Shanghai. Cine va avea de suferit și cine va se, nu va mai merge cu avionul pentru că să plătească 2 euro euro în plus. Și este clar că asta merge dincolo de problema taxei. Vreau să mă întreb dacă nu cumva uh, dacă nu este vorba nu de a impune o nouă taxă, ci pur și simplu faptul că aviația pare să fie un domeniu un pic tabu. Mulțumesc, spune președintele. Nu știu unde vă cumpărați cafeaua, nu știu cât vă costă, dar înainte de a, de a primi răspunsul, vreau să dau cuvântul imediat comisiei. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Într-adevăr, intervențiile pe care le-am văzut aici au fost extrem de utile. Am ascultat uh, și opinii uh, de sprijin, dar și faptul că mai există încă multe de rezolvat. Mă refer la uh, propunerea Comisiei. Comisia totdeauna a fost foarte interesată de obținerea unei soluții globale. De când am început discuțiile din 97 încoace, Comisia a participat foarte mult la aceste discuții. Din păcate, procesul nu a produs rezultate și nu rezultate vizibile la fața locului. Mă refer la sistemul ETS care nu a funcționat suficient, de aceea s-a propus introducerea acestui sistem și pentru aviație în anul 2012. ce privește caracterul legal sau ilegal al măsurilor noastre, nu noi am tranșat, ci Curtea de Justiție s-a pronunțat, iar uh, înainte de adoptarea legislației europene respective au avut loc uh, consultări uh, extinse, atât în domeniul aviației cât și în afara acestuia și pe piața ETS. Deci nu Uh, trebuie să uităm că e vorba până la urmă de legislație europeană adoptată și asta trebuie să fie de toată lumea de toți cei care participă la deliberările actuale. Este nevoie de o soluție globală, de un acord global și uh, este clar că de când uh, s-a lansat ETS, aceste lucrurile s-au accelerat. Am stabilit un grup de lucru care a petrecut uh, timp și a cheltuit resurse încercând să uh, evalueze fezabilitatea măsurilor de, măsurilor de piață care nu se limitează numai la ETS, mai sunt și alte opțiuni, cum ar fi uh, de tip fiscal, unele care generează venituri, altele nu. Consiliul din 9 noiembrie a spus că aceste măsuri sunt, din punct de vedere tehnic, fezabile, pot fi puse în aplicare, dar avem nevoie de un acord de tip politic pentru a uh, accelera adoptarea unor astfel de măsuri. Deci, pentru a avea un astfel de proces de natură politică și s-a stabilit un grup de înalt nivel de către președintele Curbe și acest grup uh, s-a întâlnit săptămâna trecută pentru a orienta, pentru a ghida din punct de vedere politic aceste discuții care au suferit din cauza um, sfătului politic, deci pentru a orienta în ceea ce privește soluțiile și alegerea între diferitele soluții de piață. Este puțin probabil că o măsură unică globală va fi adoptată este ceea ce s-a desprins din întâlnirile ICAO. Ce este important este să avem un cadru de măsuri care să permită existența unor măsuri regionale și naționale care să convină participaților, participanților și care să ducă eventual la adoptarea unei măsuri globale unice, deci pentru toată lumea. Cred că este o ocazie pe care Europa nu trebuie să o piardă și pe 9 noiembrie, de adevăr, s-au înregistrat uh, progrese la Consiliu și în acest sens Comisia, după câteva zi, a venit cu o propunere și anume de o derogare temporară a aplicării sistemului ETS UE uh, în aviație în ceea ce privește traficul aerian înspre și dinspre Europa. Asta se aplică tuturor transportatorilor, indiferent de naționalitate. Dacă Lufthansa merge de la Frankfurt la Washington DC, va fi scutită. Dacă British Airways merge de la Heathrow la New York, și ea va fi scutită, această companie. Dar dacă Air China circulă sau zboară în Europa, înăuntru, interiorul Europei, ea va fi acoperită de um, această legislație. Deci toți cei care parcurg cerul european sunt supuși acestei uh, legislații. Stop the clock înseamnă că ne asigurăm că nu există măsuri discriminatorii și că există oarecare care are joc echitabil, condiții echitabile pe această piață pentru toți operatorii. Aceste lucruri nu au apărut dintr-o dată, ci ele au fost construite pas cu pas, au fost evaluate din punct de vedere al fezabilității, al punerii în aplicare și așa mai departe. Nu trebuie să ne înșelăm aici și anume faptul că, asupra faptului că, de fapt, toți operatorii, toți, toate autoritățile de administrare au nevoie de claritate, au nevoie de transparență, au nevoie să, ajung, să ajungem până la urmă la un acord și la o coerență și la o consecvență. Și ne dorim un astfel de convergență între măsurile europene și cele internaționale. Este adevărat că colegii europeni care ne reprezintă la întâlnirile de înalt nivel trebuie să aibă posibilitatea să influențeze aceste discuții, să poată să propună viziunea europeană, să aibă marge de manevră. Nu trebuie să uităm nici uh, uh, calendarul care este asociat acestui proces, adică timingul este foarte important și restricțiile de timp pentru derogare sunt la fel de importante. Iată de ce am propus această derogare de un an care permite marge de manevră în negocieri și nu acordă niciun fel de scuză țărilor care spun că Uniunea Europeană subminează procesul de la Kyoto și că nu este în stare să impună o piață ETS. Această dinamică a dispărut. În schimb, Asistăm astăzi la o adevărată oportunitate pentru ca toți partenerii să participe, să se implice și ne așteptăm ca cei din țările terțe să aibă o reacție pozitivă. Au existat uh, oarece rapoarte privitoare la reacția americanilor față de o măsură unică globală. Cred că trebuie să ne implicăm mai mult în discuții cu astfel de parteneri, însă aceste discuții au avut loc și înainte de întâlnirea ICAO din noiembrie și cred că avem o bază solidă pentru a continua dialogul, pentru o soluție politică, dar și pentru o serie de schimburi bilaterale între noi și acele țări care poate n-au înțeles uh, impactul uh, și importanța sistemului ETS european. În ce privește extraterritorialitatea noi am răspuns la aceste critici și am pus în, în vedere calendarul de întâlnire al ICAO. De la adoptarea colegiului în noiembrie a propunerii noastre, am avut mai multe discuții și următoarea va avea loc pe 7 ianuarie Statele membre, în general, uh, susțin aceste măsuri și am primit o serie de comentarii care, de fapt, nu contestă sau nu pun sub semnul întrebării uh, aceste măsuri, adică nu compromit propunerea, încearcă să meargă pe logica ei. Cred că Uniunea Europeană are interesul de a se menține pe această poziție, de a arăta că avem o linie de negociere coerentă, credibilă și uh, care arată că dorim să implementăm propunerea noastră. Numai așa vor avea sorți de izbândă negocierile care să ducă la un adevărat uh, regim internațional în acest domeniu. Noi, la Comisie, ne vom uh, implica foarte mult în aceste discuții, aceste negocieri, vom explica partenerilor noștri uh, logica acesteia și Parlamentul European va fi informat uh, timpuriu de evoluția acestor uh, evoluții. Avem și materiale de tip uh, uh frequently asked questions, care arată care sunt principalele puncte de discuție, care este impactul diferitelor măsuri și propuneri. Vreau să invit colegii să parcurgă aceste documente, aceste materiale și eh, dacă au eh, întrebări să eh, le pună membrilor DJ Action, Action Clim care sunt implicați. Mulțumesc foarte mult. Domnul Lize. Kurz machen, weil die Zeit schon foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că, iată, timpul ne presează. S-au menționat taxele naționale și, prin urmare, aș ruga pe colegii mei să examineze această chestiune. Noi am trimis un document. Dacă ceva, dacă există vreo inadvertență, vă rog să mă informați și noi o să operăm modificările de rigoare. Însă, magnitud, dimensiunea este foarte clară și aici mă uit mai ales în direcția colegilor din Regatul Unit și mai ales la colegii din ECR. Guvernul britanic a sporit taxa pe transportul aeriene dacă zbori la clasa întâia, ceea ce nu se întâmplă nu se întâmplă, dar plătești mult, dar se plătește destul de mult și de cei care zboară la clasa economy. Dacă zborul e mai lung de 6.000 de mile, E vorba de 184 de lire pe persoană, de persoană, taxa. Și asta e doar o singură taxă dintr-un singur stat membru. E ilogic ca în cadrul sistemului european să limităm acest demers în Europa pentru un an nu poate fi o chestiune de concurență. Dacă, iată, o țară ca Marea Britanie ajunge până la cote de 184 de lire, Uniunea Europeană până acum a fost foarte moderată în solicitările ei. Guvernele naționale scot bani din buzunarul consumatorilor. Ryanair au crescut prețurile din cauza sistemului de comercializare emisiilor din Europa cu 25 de cenți. Dacă zbor cu Ryanair până într-o insulă spaniolă, plătesc 25 de cenți în plus. Dacă cineva dorește să zboare pe o distanță scurtă, plătește de 10 ori mai mult această taxă n-ar nu putem vorbi de distorsionarea concurenței din, în Uniunea Europeană, când de fapt legislația internă, guvernele trag bani din buzunarul consumatorilor. Presa ne atacă însă pe noi, pentru că am impresia că noi suntem cei slabi. Eu sunt dispus să discut orice propunere și îi rog pe colegi să sugereze formulări concrete, sunt dispus să lucrez rapid, să integrez amendamentele înaintate. Am să propun un text în această săptămână ca apoi să putem integra toate propunerile. Comisia a lucrat foarte bine și foarte temeinic până acum. Multe dintre chestiunile discutate se regăsesc acolo. Oricum nu sunt foarte optimist că putem îmbunătăți foarte mult propunerea comisiei, însă există un aspect pe care aș dori să-l clarific. Reprezentanta Comisiei ne-a spus că nu o să avem un acord global care să înceapă de la 1 ianuarie 2014 și același lucru am spus și eu. Totuși, nu avem nevoie doar de un cadru de la ICAO pentru sisteme regionale și naționale – ne trebuie un angajament clar, un angajament pe care să ne putem baza că mai devreme sau mai târziu va exista un acord global. Aceasta este o cerință preliminară fundamentală. Trebuie să păstrăm presiunea în această direcție. Și mai există și o propunere a Comisiei de la întrebări și răspunsuri. Acordul global este obiectivul. Dacă nu avem un acord global, trebuie să avem un cadru, Uniunea Europeană, Australia și alte țări, să-și poată continua, să poată continua să-și folosească mecanismele naționale, pentru de o formă justificată. Dar nu putem să stăm ani de zile și să nu facem nimic. Asta nu e o soluție acceptabilă. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru cele spuse astăzi și aștept să primesc propuneri concrete pe care să le putem integra în raportul nostru. Calendarul este structurat în așa fel încât să avem timp de discuții, cu speranța că vom putea încheia până în primăvară pentru a trimite un mesaj clar. Vrem să arătăm că nu Uniunea Europeană este obstacolul aici în calea realizării unui acord global. Am dat ICAO toate șansele să facă acest lucru. Dacă ei nu reușesc să o facă, nu e vina Uniunii Europene. Comisia nu, nu, nu a răspuns la o întrebare. Derogarea este pentru 12 luni. Înțeleg ce plătesc uh, transportatorii pe distanță lungă și nu e vorba de aeroporturi regionale, transportatori mici aici. Derogarea însă e pentru 12 luni și transportatorii din țările terțe, dacă nu respectă asta, vor fi sancțiuni după cele 12 luni știm că există transportatori din țările terțe care nu o să respecte asta. O știu și eu, o știu și o știți și dumneavoastră. Deci ce o să faceți? După cele 12 luni, când transportatorii din țările terțe, care sigur nu o să respecte acest regulament, ce o să faceți cu ei? Asta e întrebarea pe care am pus-o și aș vrea să aflu răspunsul, pentru că nu se regăsește acolo la secțiunea de întrebări și răspunsurile noastre. Cred că cu noi ar, trebui, noi ar trebui să discutăm asta, nu Comisia Europeană ia decizia ce se va întâmpla, ei fac propunerea, decizia o luăm noi. Noi decidem uh, ce va fi în raportul colegului nostru, în ultima instanță. Dacă vreți un răspuns, foarte bine, dar răspunsul ar trebui să vedea legislator, nu Comisia. Reprezentanta Comisiei, uh, aș putea să încerc să răspund la această întrebare legea se va aplica tuturor transportatorilor care deservesc rutele intraeuropene, indiferent de naționalitatea acestora. Asta înseamnă că vor fi sancțiuni și vor fi penalizări conform legislației europene. Președintele, vă mulțumesc. Cu asta încheiem discuția acestui punct de pe ordinea Mulțumesc tuturor colegilor care au participat. Ja, über den Berichtsentwurf werden wir am 23. Januar äh, debattieren. Gibt es eine Aussprache am 28. O dezbatere pe 28 ianuarie. 18 februarie discuție pe marginea amendamentelor. Vot în comisie pe 26 februarie. Sperăm că totul să fie gata până în martie. Cu acesta încheiem dezbaterea acestui punct. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de descărcarea de gestiune 2011. Jutta Haug este raportoarea. Sunt practic șapte puncte de pe ordinea de zi la aceeași raportoare, toate descărcare de gestiune. Ne mai avem timp până la ora șapte. Însă și după acestea mai este un alt punct pe ordinea de zi. Uh, Sigur, noi nu trebuie să luăm nicio decizie, dar dacă ar fi să să discutăm puțin pentru că e vorba de bugetul pe 2011. Din agenturen in unsere ähm, Verantwortung fallen 5 von diesen Agenturen und allgemein äh cinci agenții tind de domeniul nostru de jurisdicție. Este un raport în care se enunță principiile de bază Trebuie să nu uităm că principiile bugetare statuate în tratat și în practica bugetară trebuie să fie respectate. Caracterul al bugetului, Unii colegi care au participat la discuție săptămâna trecută la Strasburg știu că cei de la Consiliu nu își bat foarte mult capul atunci când e vorba de această descărcare de gestiune. Anualitatea bugetului se aplică tuturor agențiilor. Asta înseamnă că alocațiile specificate pentru un an nu pot fi reportate pe anul următor. Lucrurile trebuie planificate de așa manieră încât sumele alocate să fie cheltuite în anul pentru care au fost alocate. să mai fac și excepții, dar e nevoie de transparență aici. Trebuie să se explice clar de ce nu s-a respectat bugetul inițial. Dacă vă uitați la propunerile mele, o să vedeți că unele agenții au spus că au avut probleme când a fost vorba de a-și cheltui fondurile alocate în anul respectiv, pentru că anumite contracte nu au fost executate așa cum trebuie, fiind amânate pentru anul următor. Comisia are un reprezentant în Consiliul de Conducere a tuturor acestor agenții și, în opinia noastră, Comisia ar trebui să ofere ajutor, mai ales când e vorba de respectarea acestui principiu al anualității. De asemenea, când e vorba de selectarea și angajarea personalului. În această abordare comună, Parlament, Consiliu, Comisie, după trei ani de discuții, am ajuns la un acord și în acest acord Comisia poate găsi uh, modurile de a ajuta aceste agenții. Noi am cerut ca aceste planuri de dezvoltare structurii personal trebuie să aibă caracter obligatoriu pentru toate agențiile. ar trebui ca noi să spunem comisiei că uh, directoratele generale de resort trebuie să asigure că obiectivele sunt respectate. Nu, planurile trebuie să fie respectate. Comisia nu poate să vină după aceea și să opereze reduceri în planurile de dezvoltare a schemei de personal. Mă scuzați, trebuie să beau puțin lichid, sunt răcită, spune vorbitoarea. Cam asta ar fi situația în ceea ce privește agențiile. Ar mai fi și alte lucruri. În primul rând, Curtea Europeană de Conturi nu este instituție sacrosantă. Ce ar trebui să înțelegem odată pentru totdeauna lucrul acesta. Curtea de Conturi operează într-un anumit calendar avem acest raport privind conflictele de interese din sânul agențiilor. Vedem că și acesta a fost depășit de evenimente. Agențiile nu au rămas pur și simplu ca atare, cum, cum erau la momentul când au fost inspectate de Curtea de Conturi. Ele și-au continuat activitatea cu anumită supraveghere din partea noastră, dar au creat mecanisme de soluționarea diferitelor conflicte de interese sau de eliminarea conflictelor de interese. Curtea de conturi uh, și raportul acesteia sunt depășite. Ce găsim acolo nu mai corespunde cu situația din teren. În ceea ce privește Agenția Medicamentelor. I-am spus uh, acestei agenții, în repetate rânduri, că trebuie să își acopere costurile. Dar asta înseamnă că trebuie să li se permită să colecteze tarifele respective la un nivel care să acopere costurile. Însă nu noi stabilim cuantumul acestora. Consiliul trebuie să abordeze această problemă. Însă comisia constituită din reprezentanții statelor membre nu s-au asigurat că aceste tarife acoperă costurile. Asta pentru că după aceea statele membre sau sectorul industrial din statele membre trebuie să acopere aceste, să plătească aceste tarife. De ani de zile am spus, înaintați o nouă propunere pentru structurarea acestor tarife. Se pare că o să o fac anul viitor. Asta în ceea ce privește agențiile. Ar mai fi o chestiune. E vorba de bugetul uh, general al Comisiei. Și lucrurile stau cam la fel. Curtea Europeană de Conturi nu lucrează exact așa cum ar trebui. Dacă ar fi să fim răutăcioși, am putea spune că au o abordare tendențioasă. În raportul anual, Curtea de Conturi a pus uh, mediu și sănătate la altă cu pescuitul și dezvoltarea rurală. Dintr-o dată, prin urmare, se vorbește de o rată de eroare de, nu știu, 5% sau cât era, nu mi-aduc aminte cu precizie. Însă, ce ține de noi, mediu și sănătate, are o rată de eroare de zero. Nu e în regulă să faci, nu se pot pune toate la grămadă. Curtea de conturi, atunci când își face raportul de descărcare de gestiune pe 2012, ar trebui să lucreze altfel. Pentru că dacă nu își schimbă puțin abordarea, o să continue să transmită un mesaj eronat. Sigur, suntem mulțumiți de modul în care s-au angajat cheltuielile și angajamentele asumate. DG deci, Climă va trebui să devină funcțional, va fi nevoie de un buget pentru ei. Vor trebui să creeze programe pentru a cheltui bugetul alocat, înțelegem asta. Probabil a fost cam mult optimism inițial, rata de execuție doar de 58%, probabil lucrurile se vor schimba în viitor și când o să facem descărcarea pentru 2012 o să vedem o altă imagine. Cam asta aveam de spus în legătură cu toate agențiile și în legătură cu abordarea comisiei. Recomand descărcarea de gestiune. Președintele, mulțumim Iutei Haug se recomandă descărcarea de gestiune și vă mulțumim pentru prezentarea făcută. Nu mai, n-am mai cunoscut pe nimeni care să poată insufla ta energie niște cifre seci. Nu am alte comentarii, spune președintele. Vrea cineva să intervină? Da. Fernandez, te rog. Raportor din umbră. Dan, bitte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit pe toți și aș dori mai ales să o salut pe Iuta Haug, aș dori să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut. Foarte pe scurt, n-aș dori să repet tot ce a spus Iuta în legătură cu descărcarea. Sunt de acord pe ansamblu. Însă, cu tot ce a spus ea, însă, aș dori să revin asupra unui aspect Respectiv, aș dori să mă refer la felul în care se prezintă acest subiect. Eu aș prefera să nu se spună pentru toate agențiile, nu știu dacă, dacă traducerea e identică în toate limbile, dar se spune că nu avem dovada că agenția a, um, în prezentarea bugetului a acționat uh, în mod uh, necinstit sau că a făcut o fraudă în mod sistematic. Dacă se consemnează faptul că au existat fraude sau dacă pornim uh, de la principiu că s-au comis uh, uh, greșeli și când vorbim despre acest principiu cost-eficiență, atunci am putea spune că poate, e posibil să uh, fie existat și fraude. Ori noi nu avem niciun fel de dovadă în acest sens. Deci, poate că ar fi mai bine ca această formulare să nu figureze în documente. Am putea să modificăm uh, textele noastre și să spunem că, uh, având în vedere datele pe care le avem la dispoziție, ar trebui să acordăm descărcarea și sunt de acord cu doamna Iuta Hauk. Trebuie să acordăm aceste descărcări, dar poate că putea schimba puțin uh, formularea care se referă la eventualele fraude sau nereguli. Se vorbește, de exemplu, despre curtea de conturi. Dacă am folosit o astfel de formulare, am putea sugera faptul că ar exista niște fraude sau nereguli, dar că noi nu putem să le dovedim. Deci, nu putem dovedi că există o uh, problemă legată cu uh, raportul cali- uh, eficiență, cost-eficiență. Deci am putea spune chiar că e vorba de o dublă negație. Iar în ceea ce privește principiul uh, uh, eficienței, al economiilor și așa mai departe, e vorba de principii care uh, sunt, uh, au fost uh, respectate. Uh, nu se pune doar problema eficienței. Încă o dată, repet acest lucru, mulțumesc Iutei Haug pentru tot ce a făcut. Singura chestiune care mie îmi pune probleme o reprezintă formularea cu privire la uh, agenții. Mulțumesc acum raportorul din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit pe doamna Haug. Aș dori să-i mulțumesc pentru Uh, tot ce a făcut. Aș dori să-i mulțumesc pentru avizele sale excelente și aș dori să spun că pentru mine toate aceste dezbateri la sfârșit de an uh, sunt foarte importante, pentru că descărcarea de gestiune reprezintă un, o etapă foarte importantă al procesului uh, de control democratic. Uh, Parlamentul European, în conformitate cu tratatele europene, acordă descărcarea de gestiune Comisiei și aceasta după ce a verificat eficiența și regularitatea conturilor pe de o parte și pe de altă parte după ce a studiat uh, cheltuielile și calitatea acestora. Și deci noi, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor, ar trebui uh, cu adevărat în domeniul politicilor de mediu, al sănătății publice și al securității uh, alimentare, ar trebui să vedem dacă, sau să verificăm dacă Comisia Europeană și cele cinci agenții care activează în acest domeniu uh, folosesc uh, corect, adecvat uh, cheltuiesc uh, banii, bine banii contribuabililor. Cu alte cuvinte, dacă banii cheltuiți au uh, dus la atingerea obiectivelor care au fost stabilite. Securitatea alimentelor, controlul și gestiunea bolilor, controlul alimentar, mediul, politicile de mediu, toate acestea sunt politici foarte importante care au consecințe directe asupra vieții uh, de zi cu zi a, cele, a cetățenilor noștri. Deci cred că această procedură de descărcare de gestiune, mai ales astăzi, în uh, contextul crizei economice prin care trecem și care duce la uh, reacții adverse, negative față de Uniunea Europeană, să nu uităm că cetățenii își pun întrebări în legătură cu Uniunea Europeană care le cere să facă sacrificii, această procedură de descărcare trebuie să fie momentul de a mm, ocazia de a-i liniști pe cetățeni, spunându-le că finanțele Uniunii Europene uh, banii europeni sunt uh, bine folosiți, bine cheltuiți și că acești bani aduc o adevărată valoare adăugată vieții cetățenilor. Uh, cetățenii trebuie să știe și că cheltuielile inutile au fost uh, elimitate. Dacă reușim să transmitem acest uh, mesaj, cetățenii consideră că descărcarea de gestiune reprezintă un moment al bilanțului și de la an la an putem verifica dacă recomandările care au fost făcute în urmă cu un an au fost, au fost respectate, au fost duse la bun sfârșit. Și dacă nu e momentul și să facem eventuale îmbunătățiri. După cum știm, în ce privește agențiile decentralizate și mai ales uh, agențiile care țin de competența noastră, se constată adesea că există probleme asemănătoare. De exemplu, lipsa unor proceduri eficiente pentru a combate uh, sau uh, a lupta împotriva conflictelor de interes potențiale. Anul trecut, aceste conflicte s-au referit la Agenția privind securitatea alimentară și Agenția de, um, Europeană de Mediu. De asemenea, mai există și probleme legate de gestiunea de resurse umane, procedurile de uh, control intern și așa mai departe. Și raportoarea ne-a spus că se pare că în, în 2011 s-au fost uh, făcuse, fă, făcute progrese foarte importante, cel puțin în ce privește Agenția Europeană de Mediu și Agenția Europeană pentru Medicamente. În, curtea de cont, în raportul său anual, Curtea de Conturi uh, a identificat o serie de uh, erori uh, legate de plăți, mai ales în domeniul mediului, al sănătății și al pescuitului, al nu știu câtele ani. Dar raportarea a mai spus și pe drept cuvânt că, pe ansamblu, rata globală de executare a liniilor bugetare legate de politicile care țin de domeniul nostru, această rată este satisfăcătoare. Pe baza acestor Uh, concluzii și având în vedere faptul că trebuie să ne bazăm pe datele disponibile care dovedesc că nu s-a făcut, uh, uh, nu s-au au fost săvârșite fraude importante sau nereguli importante, raportoarea a sugerat acordarea descărcării acestor cinci agenții care țin de sfera noastră de competență. În calitate de raportor din umbră pentru grupul meu politic, consider că putem sprijini propunerea raportoarei cu precizarea că Uh, exactitatea și regularitatea conturilor va face, vor face obiectul unui control ulterior uh, efectuat de către uh, colegul uh, Gerbrandei, căruia îi acordăm uh, încrederea noastră de plină, pentru că lucrează la Comisia de Control Bugetar. Mulțumim! Uh, în fine, doamna Gervin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că și eu uh, admir uh, tenacitatea raportoarei uh, și trebuie să spun că mi-a transmis și răceala cu ocazia dialogurilor tripartite UE 2020. Dar nu sunt de acord cu acordarea descărcării și, sunt, uh, și aș dori să vă prezint uh, Uh, poziția grupului meu. Noi avem o poziție constantă să nu acordăm uh, descărcarea de gestiune până când uh, Curtea de Conturi nu validează total pe deplin aceste, aceste bugete. Noi ne menținem poziția. În ce privește cele cinci agenții, noi am dorit să ne bazăm pe liniile directoare ale OCD și să ne bazăm pe normele în vigoare în domeniul auditului și a controlului financiar. Aș dori să mai subliniez un lucru, aș dori să folosesc uh, această ocazie. Știu că se acordă descărcarea anual și în puținul timp în care am fost europarlamentar am constatat că avem o adevărată monotonie. Avem probleme la început, dar până la urmă toată lumea spune că e bine să acordăm descărcarea. Și cred că ar fi bine să profităm de această ocazie pentru a spune foarte ferm că Aș dori să, reamintesc, uh, să vă reamintesc uh, uh, cuvintele doamnei Cudatis, domnului Borg, comisar Borg, în timpul audierii. S-a spus că el a promis că va aborda probleme precum conflictele de interese, scăderile de, de cheltuieli cu privire la costurile operaționale. Eu consider că la niciuna dintre agențiile de care vorbim nu s-au uh, îndeplinit aceste criterii și vom uh, înainta câteva amendamente în acest sens. Vom încerca să uh, extindem sfera de aplicare a acestei descărcări de gestiune. Deci, aș dori să repet, noi nu votăm pentru acordarea de descărcare, dar dorim să luăm parte la acest proces. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, se pare că ECR-ul dorește să continue procedura, să o lungească și mai mult, dar înainte aș dori să dau cuvântul, înainte să dau cuvântul raportoare, aș dori să dau cuvântul comisiei, vă rog. Bine, Comisia nu se manifestă, deci îi dau cuvântul din nou raportoarei. Foarte pe uh, șleau. Da, aceasta este dilema cu care ne confruntăm. Pentru că nu e vorba doar de uh, direcțiile generale de la comisie, ci avem de-a face și cu diverse agenții care nu uh, reușesc să facă legătura cu uh, direcțiile uh, generale uh, respective pe uh, temele de buget. Deci cred că e o situație foarte clară care ilustrează tot ce repetăm noi de ceva timp încoace, respectiv că uh, ar trebui să avem un serviciu al comisiei care să aibă un minim care ar trebui să poată să răspundă uh, în cunoștință de cauză la uh, anumite chestiuni, eh, chestiuni pe teme bugetare. Poate că nu ar trebui să vorbim doar de la Comisia de Control Bugetar de, sau la uh, Comisia de Bugete, ci și la Comisia Envi să ni se poată da răspunsuri pe uh, tema întrebărilor legate de finanțe. Julie, nu știu dacă am înțeles foarte bine tot ce ai spus. Uh, Poate că ar fi mai bine, aș fi făcut mai bine nici să nu ascultă interpretarea, spune oratoarea, dar În ce privește Curtea de Conturi, uh, exercițiul 2012 a fost închis pentru toate agențiile. Decizia Curții și repet acest lucru, Uh, până când nu va fi intervenit uh, amendamentul lui uh, José Manuel. Decizia curții e că lucrurile au evoluat adecvat și că nu se pot dovedi fraude sau nereguli. Nu știu la ce se gândea Julie când a luat cuvântul și când a vorbit de situația specifică pe agenții, dar să nu uităm că avem totuși de-a face cu o abordare comună atât uh, a parlament, uh, la, la Parlament, cât și la Comisie și la Consiliu, ne-am pus de acord cu toții pe marginea acestei abordări comune și în ceea ce privește grupul ECR, uh, colegul Chichester a reprezentat acest grup la, la grupul de experți care s-a ocupat de descărcarea de gestiune. E un dosar care a fost finalizat uh, în timpul președinției daneze. Președintele nostru a semnat documentul, președinția daneză, numele Consiliului și nu știu dacă în numele Comisiei a semnat uh, uh, președintele sau vicepreședintele. Aș dori să-i răspund și domnului Zanoni. Nu sunt, nu, nu sunt sigură că am înțeles foarte bine îmi cer scuze, nu vorbesc limba italiană, poate că încă o dată e o problemă de interpretare, spune oratoarea. În ce privește Agenția uh, Europeană de Mediu, nu s-a constatat nicio fraudă, nicio neregulă. Uh, mediul și sănătatea au fost tratate împreună cu dezvoltarea rurală și cu pescuitul. Și deci, uh, în uh, acest, în, acest, în această compilare ni se spune, Curtea de Conturi ne spune, rata de eroare a fost de X, dar pentru mediu și sănătate, rata de eroare a fost 0. În celelalte domenii, a, rata de eroare a fost mai mare și făcându-se media, avem impresia că această rată de eroare vizează și a, politicile de mediu și de sănătate. Nu cred că uh, trebuie să mai procedăm așa în viitor. Deci eu aș dori ca Curtea de Conturi să ne prezintă rezultatele uh, studiilor sale uh, defalcat uh, pentru ca situația să fie mai clară. Știu de ce procedează astfel Curtea, pentru că e vorba de un buget de 0,76% din bugetul total pentru Curtea de Conturi e vorba de o rată neglige, eh, neglijabilă. Nu se justifică linii separate, dar totuși eu cred că ar trebui să avem eh, o, o prezentare a situației eh, pe domenii, pentru că dacă nu se deformează realitatea. Domnule președinte, nu mai știu care este data limită de depunere a amendamentelor. S-a decis reprezentantul Comisiei, da? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte am ezitat puțin la început pentru că nu consideram că au, au fost puse întrebări directe comisiei în uh, luările de cuvânt, dar cred că într-adevăr e important să uh, confirm. Precizez însă că nu uh, reprezint uh, toate, deciziile, toate direcțiile generale competente. Eu reprezint uh, DG Sanco, care se ocupă de, cel, de patru din cele cinci uh, agenții pentru care se discută descărcarea, dar aș dori să spun că noi urmărim cu mare atenție procesul de descărcare de gestiune și, de asemenea, când participăm la consiliile de administrare a agențiilor, încercăm să vedem dacă bugetul este cu adevărat bine executat, încercăm să uh, monitorizăm tot ce ține de bună gestionare și aș dori să spun că pentru Sanco este un aspect foarte important. Urmărim constant Uh, progresele pe care agențiile le uh, înregistrează în domeniul uh, declarațiilor de interes sau a conflictelor de interes. Au făcut multe progrese în acest sens, dar știm că e un subiect delicat, un subiect uh, pentru care uh, agențiile trebuie să depună constant eforturi. Avem un grup de lucru care împreună cu agențiile uh, urmăresc progresele înregistrate și, încă o dată, este un aspect foarte important atât pentru agenții cât și pentru noi. Mulțumim! Calendarul, termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 decembrie, ora 10. Uh, în 24 uh, ianuarie vom vota la Comisia Envi și la Comisia de Control Bugetar în 18 martie. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc pentru această dezbatere și acum ajungem la ultimul punct de până de zi. E vorba de semnarea protocolului adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea. E vorba de uh, prevenirea riscurilor biotehnologice. Nu au fost depuse amendamente, urmează să votăm mâine dar aș dori să vă spun câteva cuvinte pe marginea acestei propuneri. Acest protocol de la Cartagena referitor la Convenția cu privire la biodiversitate reglementează transferul de organisme vii de la o țară la alta. E vorba de organisme vii modificate, OVM-uri. Scopul acestui uh, protocol este să asigure că țara uh, vizată uh, este adecvat informată înainte să-și dea acordul la aceste transferuri se, uh, la articolul, uh, se, se menționează articolul 15 de la Rio, e vorba de principiul de precauție care este reiterat și aici. E vorba de accesul la uh, informația necesară care trebuie asigurat pentru a uh, asigura o mai bună punere în aplicare a protocolului. Uh, Concluzia noastră este că protocolul adițional uh, Nagoya-Kuala Lumpur își va aduce contribuția la atingerea obiectivelor convenției, convenției cu privire la diversitatea biologică și uh, la, uh, a Convenției cu privire la prevenirea riscurilor biotehnologice. În spiritul directivei europene cu privire la răspunderea de mediu din 2004, protocolul adițional vizează în mod direct răspunderea și reparațiile uh, uh, aduse biodiversității de către OVM-uri. Aș dori să salut decizia Consiliului care uh, adoptă în numele Uniunii Europene protocolul adițional Nagoya Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului. Și aș dori să salut faptul că majoritatea statelor membre au semnat acest protocol adițional. Și aș dori să invit statele membre să ratifice acest uh, text uh, în uh, termen record. Văd că cineva dorește să ia cuvântul. Dacă are cineva o întrebare de pus, vă rog, doamna Rosbach. Er Sunt de acord cu dumneavoastră că ultimile state membre ale Uniunii Europene ar trebui să semneze acest uh, protocol uh, adițional cu privire la biodiversitate. E foarte important ca uh, noi toți să ne punem de acord Uh, cu privire la uh, prejudiciile aduse de către OVM-uri și trebuie, bineînțeles, să încercăm să atenuăm la maximum aceste uh, prejudicii. Trebuie să avem un schimb de bune practici constant și mă bucur și de faptul că ați menționat principiul de precauție, respectiv că ar trebui să Um, adoptăm uh, legislații la nivel național pentru orice fel de prejudiciu adus biodiversității. Cred că e un subiect foarte important, trebuie să îl tratăm cu mare seriozitate. Um, în uh, Europa nu e un subiect neapărat exotic, nu vorbim uh, numai de țările europene, vorbim și despre situația țărilor din țările în curs de dezvoltare. Uh, în care uh, subiectele pe care le discutăm noi sunt cu totul și cu totul noi. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că uh, ați luat această inițiativă. Mulțumesc. Poate am putea să cerem acestor ultime trei state membre să se mobilizeze pentru a ratifica acest uh, protocol. Republica Cehă, Letonia și Suedia nu au făcut acest lucru. îmi cer scuze, doar cele trei state membre menționate le au ratificat, poate ar trebui și ca și alte state să uh, copieze modelul lor. E o inițiativă excelentă, nu avem niciun amendament și sper că mâine să votăm rapid acest uh, dosar. Am ajuns la sfârșitul ordinii de zi de astăzi, ne întâlnim mâine la ora 10. Vom avea de la o reuniune a coordonatorilor cu ușile închise, bineînțeles, și după aceea vom începe cu votul la ora 10. Mulțumesc uh, colegilor pentru participare, mulțumesc celor care au rămas până la sfârșit și aș dori să vă urez o seară bună și ne întâlnim mâine dimineață.